Mes chers collègues, j'ouvre notre séance de commission des budgets. Deci să începem ședința Comisiei de Buget. Doresc să urez bun venit în rândul nostru membrilor Comisiei Agri. Domnul președinte nu a putut să ni se alăture. În momentul în care însă vom ajunge la punctele pe ordinea de zi care se referă la proiectul de scrisoare de buget rectificativ pe anul 2015, Aceia dintre noastre care sunt membri Comisiei Agri și care vor să intervină vor putea să ia cuvântul. Această ședință este una foarte importantă deoarece uh, are loc în ajunul procedurii de conciliere referitoare la bugetele rectificative pe anul 2014 și proiectul de buget pe anul 2015 și aș dori să mă asigur că suntem de acord în legătură cu ordinea de zi pentru ședința de astăzi. Ați primit, cred, documente, dar nu foarte multe. Asta pentru că suntem în epoca în care ne dematerializăm, motiv pentru care documentele cele mai voluminoase sunt uh, accesibile, pot fi găsite pe internet. Și uh, în baza procedurii pe care împreună am stabilit-o, o să vă transmit hotărârile care au fost luate de către coordonatorii în ședința din 22 octombrie. Înainte de toate, vreau să mă refer la posibilitatea de prezentare a unui proiect de aviz și uh, referitor la rapoartele comisiilor uh, Emple și Econ cu privire la semestrul european. În ceea ce privește acest semestru european, Hotărârea noastră a fost să continuăm ceea ce am făcut și până acum și să transmitem un raport de aviz, unul singur, referitor la raportul Comisiei ECON. Cu privire la continuarea discuției tripartite din 15 octombrie, coordonatorii au anunțat cum văd ei lucrurile din punct de vedere strategic și anume că această conciliere trebuie să se ocupe de soarta bugetelor rectificative pe anul 2014, înainte de a analiza proiectul de buget pe 2015 și în legătură cu proiectul de buget rectificativ, cu, mă rog, scrisorile 2 până la 7, coordonatorii au fost de acord să mențină un pachet pentru toate aceste bugete rectificative și aceste pachete să fie tratate în comun. Iar referitor la aceste rapoarte, de la 3 până la 7, noi am, o să votăm, o să dăm un vot orientativ în legătură cu rapoartele semnate de domnul Gerard Depre. În ceea ce privește dosarele care nu au fost finalizate și care se referă la bugetul 2014-2015, deciziile de mobilizare a fondului de date și propunerile de a folosi instrumentele de flexibilitate, acea marjă pentru situații neprevăzute, contingency margin. Hotărârea a fost să se exprime un vot în legătură cu aceste dosare în momentul în care o să încheiem discuțiile de conciliere și uh, să stabilim și un termen estimativ dacă se va încheia în 14 noiembrie cu procedura de conciliere. Dosarele rândul lor vor face obiectul unei analize în data de 20 noiembrie. Iată un calendar orientativ și informația pe care am vrut să vi le transmit. Și acum putem să luăm la cunoștință descrisoarea rectificativă pentru bugetul pe anul 2015 și doresc să-i mulțumesc doamnei Calvinio pentru prezența dumneiei și îi dau cuvântul pentru a ne face prezentarea acestei scrisori rectificative. Vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru că mi-ați dat ocazia să prezint această scrisoare rectificativă. ca întotdeauna înainte de lansarea procedurii de conciliere despre care tocmai ce ați vorbit dumneavoastră, Comisia a propus o scrisoare rectificativă pentru a se ține cont de ultimele informații referitoare la aplicarea și punerea în practică a politicii uh, agricole. Având în vedere însă împrejurările pe care prea bine le cunoașteți și deosebi lipsa de credite de plată prevăzute în buget, anul acesta avem pentru a face față. pentru această propunere care a ridicat o serie de semne de întrebare și acesta este motivul pentru care sunt cât se poate de recunoscători că reprezentanții Comisiei de Agricultură sunt aici de față și că avem ocazia să prezentăm această scrisoare întregii Comisii de Control Bugetar. Cheltuielile prevăzute de fondul de garantare agricolă se finanțează din creditele uh, prevăzute în buget și, în egală măsură, printr-o sumă de venituri care au fost alocate în acest sens. Aceste venituri alocate sunt rezultatul rectificărilor financiare referitoare la fondul de garantare a cheltuielilor din agricultură, uh, nereguli constatate și, de asemenea, o taxă pe lapte pe care producătorii o plătesc dacă își depășesc cotele la lapte de asemenea, această scrisoare rectificativă ține cont și de excedentele din exercițiul bugetar curent, și anume 2013, care se reportează automat și care vor fi sume disponibile pentru următorul exercițiu bugetar până în 2016. Aceste sume foarte mari ne permit să reducem suma de credite noi solicitate în propunerea de buget, proiectul de buget pe care am adoptat în cursul primăverii. Firește că veniturile alocate pentru politica agricolă comună nu pot fi folosite decât în cadrul FEAGA. Acest lucru nu, ă, fondului de, pardon, de garantare agricolă, acest lucru nu influențează sumele alocate recent. Practic, veniturile alocate reprezintă sume disponibile suplimentare care depășesc plafoanele prevăzute pentru fondul de garantare agricolă. Și aș dori să insist ca să priceapă toată lumea că noi ținem cont de faptul că veniturile alocate pot fi folosite numai pentru agricultură și că ele oferă resurse suplimentare care pot fi folosite pentru politica agricolă comună pe lângă veniturile care sunt alocate în buget. Scrisoarea rectificativă a sporit Uh, resursele financiare pe anul 2015 cu 17 milioane de euro, așa cum se vede în tabelul pe care îl aveți și care corespunde nevoilor prevăzute acolo unde noi uh, ținem cont de veniturile alocate. Aceste venituri alocate vor spori cu 465 de milioane de euro raportat la estimările inițiale făcute în uh, primăvara acestui an și vreau să vă mai spun încă o dată că aceste venituri alocate sunt repartizate la fondul de garantare agricolă, dar pe de altă parte cheltuielile pot fi reduse la rândul lor și creditele bugetare pot fi reduse cu 448 de milioane, ceea ce înseamnă o scădere cu 448 de milioane în credite de ang- și angajamente de plată pentru FEGA. Și de aceea marja pentru acest plafon crește și ea cu 2736 de milioane de euro. Angajamentele însă sunt în continuare disponibile pentru cheltuielile agricole. Aș dori să insist asupra a trei aspecte și anume că nu luăm bani de la agricultură, ba din potrivă, avem resurse suplimentare pentru FEGA după scrisoarea rectificativă decât aveam înainte să apară scrisoarea rectificativă. De aceea trebuie să adaptăm aceste sume și aceste venituri alocate și marja FEGA, după care vom constata că există totuși bani în plus pentru politica agricolă comună. Acum, noi nu luăm acești bani din FEGA ca să finanțăm astfel de cheltuieli neagricole. Nici nu se poate și nici nu este tolerat, iar suma provenită din taxa pe lapte pentru depășirea cotei la lapte nu se alocă pentru măsuri punctuale, ci pur și simplu finanțează orice fel de cheltuieli din cadrul FEGA. Mai departe, încercăm să explicăm anumite probleme foarte punctuale pe anul acesta și anume cum finanțăm măsurile de urgență care țin de embargoul rusesc și care sunt consecințele pe bugetul 2015. După cum știți, anul agricol se întinde până în 16 octombrie, ceea ce înseamnă că orice fel de cheltuieli suplimentare se transferă în exercițiul bugetar următor nevoile estimate în acest moment referitoare la capacitatea de reacție la criză ca urmare a embargoului impus de Rusia se ridică la 324 de milioane pentru legume și fructe și 20 de milioane pentru sectorul lactatelor. Și acest lucru s-a prevăzut la nivel bugetar. Atât doar că acest embargo rusesc este un studiu de caz potrivit la modul în care funcționează mecanismul. Când se pornește criza în mijlocul verii, însă cheltuielile sunt decontate după 16 octombrie, cheltuielile aferente nu pot greve greva bugetul actual, motiv pentru care vor greva bugetul pe exercițiul 2015. Și acesta este și motivul pentru care rezerva de criză pe anul 2013 nu a fost activată și acesta este motivul pentru care ea va fi rambursată integral la începutul 2015, împreună cu vreo alte 450 de milioane care se deduc din ajutoarele directe pentru aplicarea disciplinei financiare. Bun, dacă ne găsim în această situație, se pune următoarea întrebare, și anume, cum gestionăm o criză care pornește în a doua jumătate a anului? Poate, se poate să, această rezervă de criză să nu fie folosită pentru o criză care intervine a doua jumătate? Să însemne asta că rezerva de criză este valabilă numai pentru prima jumătate a anului? Mai mult ca sigur că nu. Și asta a trebuit să gestionăm noi ca problemă în pregătirea scrisorii rectificative. Acum, cum activăm această rezervă de criză? cum intra în peisaj. În primul rând, trebuie să facem o evaluare a nevoilor curente, pornind de la uh, anvergura mesajelor, mai, uh, măsurilor. Mai departe, trebuie să vedem dacă acele credite uh, Uh, sunt disponibile pentru rubricile bugetare relevante care intervin primele. Dacă nu sunt suficienți bani, trebuie să găsim alte surse de venituri care să depășească de pildă veniturile alocate și care nu reprezintă tocmai așa o perspectivă nerealistă dacă stai să te gândești că ne așteaptă niște venituri alocate mai mari. Uh, analizăm pur și simplu istoricul și discuțiile pe care le-am portat cu statele membre referitoare la rectificările efectuate. Mai departe, după ce am epuizat toate variantele, Comisia vine mai departe și propune un buget buget, pornind de la această rezervă în temeiul articolului 22. Pentru primul pas, asta ca să înțelegeți cam cum funcționează modelul, avem uh, niște uh, vești, anume în, în temeiul ultimelor notificări din partea statelor membre la pachetul de legume și fructe, referitor la uh, informația de săptămâna trecută, numai vreo 30% dintre cele 37 de 37,3 de milioane din suma estimată inițial de 125 de milioane care corespund unor cereri uh, legitime, au fost solicitate, ceea ce, iată, confirmă așteptările că suma prevăzută a fost exagerată în septembrie. Cu alte cuvinte, bugetul prevăzut pentru măsurile de criză pasămită este un pic exagerată, pentru că anvergura acestor măsuri nu a fost atât de mare pe cât se aștepta inițial. Cât privește depozitarea privată a brânzei, cam tot așa stăm. Proiectul program a fost oprit de către Comisie pentru că cel mai multe cele veneau de la agenții economici care nici măcar nu exportau în Rusia. Așadar, primul lucru pe care trebuie să-l facem este să vedem care este area de acoperire, uh, care sunt nevoile care au decurs ca urmare a interdicției impuse de Rusia. Și acest, uh, respectând această ordine și ținând cont de măsurile care au fost deja hotărâte, există probabilitatea ca rezerva de criză să nu se epuizeze pe durata lui 2015, ba chiar noua estimare pentru suma rămasă este de vreo 180 de milioane în acest moment, raportat la uh, cele 177 de milioane pe care le aveam în momentul propunerii scrisorii rectificative și în continuare suntem în, aveam prima etapă a procesului. Și, în sfârșit, uh, ultimul transparent care se referă la această rezervă de criză, pentru că sunt o grămadă de întrebări pe care le-am primit uh, și o serie de reacții, tocmai pentru că am menționat că există această posibilitate de a folosi rezerva de criză. Bun, rezerva de criză este, să spunem, o măsură prevăzută deja pe proiectul uh, pe 2015 cu o sumă de 433 de milioane, indiferent de modul cum va fi folosită această rezervă de criză de la început, va fi folosită prin reducerea ajutorilor directe și, practic, execuția bugetară a FEGA depinde de necesitatea de a activa sau nu rezerva de criză și, dacă da, în ce quantum. De aceea, activarea acestei rezerve de criză, de fapt, depinde de folosirea FEGA și de creditele corespunzătoare în respectiva rubrică bugetară. De aceea, în acest moment, nu este cazul să spunem că agricultorii sunt cei care scot bani din buzunar pentru măsurile de criză. Și după cum văd eu lucrurile, în momentul în care analizăm reacția um, referitoare la activarea rezervei de criză, ne-am amintit ce am pățit în 2013 când am avut disciplina financiară, principiul de bază. Și se pare că uh, până la urmă oamenii și-au dat seama că această disciplină financiară chiar înseamnă disciplină financiară. În momentul în care a apărut prima cifră concretă în documentele bugetare pe 2014, partea mai puțin bună a, a, uh, apărea în toate uh, revistele și ziarele cu tot felul de comentarii nefericite. Însă, la sfârșitul lui 2015, pentru exercițiul FEGA, suntem în situația care ne permite, permite să spunem, toată disciplina să fie rambursată la începutul 2015, iar această veste foarte bună se regăsește în scrisoarea rectificativă 1, cu numărul 1 pe 2015. Deci a fost o reacție negativă, așa o explozie de furie. Ori acum vine și partea bună, și anume că poate fi rambursată mare parte a sumei. În orice caz, acest lucru se regăsește în procesul de execuție bugetară în ceea ce privește creditele eliberate în urma venitului, veniturilor noi alocate, ne dorim o realocare a plăților pentru a face față necesităților existente în alte părți ale bugetului. În ultimele luni, de mai multe ori am discutat situația dificilă a creditelor de plată. Vă aduceți aminte că uh, domnul Dominic a, a pre, a fost prezent la o întâlnire interinstituțională cu Parlamentul. De atunci, Comisia a propus așa numitul transfer global, prin care se realocă creditele de angajament părților din buget unde este vor, nevoie de ele. În acest an este vorba doar de 170 de milioane de euro. Nu este nicio surpriză această sumă atât de redusă, pentru că situația bugetului este deosebit de dificilă domnul președinte. Drăguță, dacă ați putea să nu mai turuiți așa, poate că n-ar fi rău ca să apuce și interpreții să scoată două vorbe. Să interpret, thank you very much the Aș dori să mulțumesc interpreților, într-adevăr vorbesc puțin repede. Încercam să vă explic ce vom face cu creditele de plată care au devenit libere mulțumită veniturilor alocate suplimentare pe care le-am identificat. Ne dorim să refolosim aceste credite de plată în părțile de, ale bugetului unde este mai mare nevoie de ele. Vă aduceți, cred, cu toții de minte că comisarul Dominic a ținut o prezentare tocmai în această sală explicând situația dificilă a bugetului pe acest an. Datorită reducerii plafonelor din noul CFM, ne aflăm într-o situație dificilă lega, uh, vis-a-vis -vis de foarte multe linii bugetare care au fost uh, terminate până la sfârșitul acestui an. Acest lucru um, explică suma disponibilă de doar 170 de milioane de euro, un minim istoric pe care l-am, uh, pe care l-am identificat, credită de plată disponibilă pentru realocare. Este o sumă mică, tocmai de aceea am propus în, prin scrisoarea rectificativă să realocăm plăți în valoare de 440 de milioane de euro pentru a evita necesitatea de a plăti dobânzi pentru plăți uh, târzii și propunem aceste realocări la mai multe rubrici. Vedeți propunerile noastre pe această imagine. Care este propunerea noastră vis-a-vis -vis de pro- programele care urmează să fie consolidate în anul 2015 prin creditele de plată provenite de la rubrica 2? Mai mult de o jumătate din această sumă va merge la rubrica 1A, este vorba de 240 de milioane de euro. Proiectele energetice ale programului economic de redresare economică Aici prioritatea este evitarea dobânzilor pentru plățile întârziate. Dorim să evităm uh, de asemenea această situație la închiderea programelor din programul cadru cu numărul 7 și să ținem seama și de angajamentele pentru programul Orizont 2020. Deci majoritatea acestor credite de plată se vor îndrepta înspre rubrica 1 an. Ceea ce privește rubrica 2, 2 este vorba de două programe cu o sumă de 51 de milioane de euro pentru completarea programului pentru mediu Life Plus și aici dorim să evităm uh, plata unor dobânzi pentru plăți întârziate și uh, încheierea uh, pro- programului european de pescuit. De asemenea, la rubrica 4 uh, este vorba de instrumentul de cooperare pentru dezvoltare și instrumentul european pentru vecinătate. Aici dorim să evităm acumularea de plăți întârziate. Deci, prin această imagine, vedeți foarte bine care sunt posibilitățile de a evita dobânzi la plăți târziu. Târziu este vorba de rubricile 1A, 2 și 4. Și, în concluzie, ultima imagine. Dacă sunteți de acord, uh, să închei acum prezentarea mea. Oui, je vous en prie. Vă rog. Îmi cer scuze, uh, domnule președinte. Am uh, din păcate, nu am înțeles foarte bine acești termeni tehnici din limba engleză și uh, vă rog să folosiți uh, termenii în engleză dacă nu găsiți corespondentul în, uh, în limba cehă. Și vă rog să-mi transmiteți textul dacă se poate. Mulțumesc frumos pentru că menținem acest ritm așa domol, domol. Bravo. Thank you very much. We are getting to... Vă mulțumesc. Am ajuns la concluzii. Îmi cer scuze, este una din cele mai uh, complicate părți ale bugetului din punct de vedere tehnic și înțeleg dacă există dificultăți legate de acest jargon și dificultățile de a mă urmări dacă vorbesc atât de, re- de repede. Ajungem la concluzii, după cum am spus, și sper că prin prezentarea mea am reușit să vă explic care sunt uh, principalele motive care au determinat Comisia să prezinte această scrisoare rectificativă cu numărul 1 pe 2015. Primul mesaj principal este că prin această scrisoare sporim uh, cheltuielile în cadrul FEGA pentru anul 2014 pentru a avea suficientă sumă la dispoziție pentru anul 2015, inclusiv pentru a răspunde crizei din Rusia. Este o concluzie importantă, un fapt, fapt important pe care nu ar trebui să-l uităm în contextul discuțiilor pe care le vom purta. Apoi, această scrisoare se bazează pe secvența finanțării măsurilor de criză. În primul rând, trebuie să folosim în uh, mod exhaustiv toate măsurile de realocare. Trebuie să folosim doar Uh, sumele disponibile și apoi trebuie să păstrăm uh, marja de uh, existentă în cadrul FEGA pentru a putea răspunde unor crize viitoare. Însă, din punctul meu de vedere, nu putem fi de acord cu o abordare prin care rezerva pentru situațiile de criză nu poate fi folosită în a doua perioadă a anului, dacă o criză are loc în a doua jumătate a anului sau să păstrăm surplusurile, rezervele, banii puși deoparte dacă se va întâmpla ceva în condițiile în care avem nevoie de toate aceste venituri, de toate aceste sume altundeva în buget. Și apoi, o ultimă remarcă, prin scrisoarea rectificativă propunem să realocăm creditele de plată uh, acolo unde este nevoie de acestea. Este vorba în principal de rubricile 1A, 2 și 4. Vă mulțumesc pentru atenție și vă stau cu, uh, vă stau cu plăcere la dispoziție pentru întrebări suplimentare. Mulțumesc, doamnă, pentru această prezentare. Așa este. Uh, într-adevăr, o prezentare tehnică, dar acest proiect de scrisoare rectificativă a suscitat uh, cam peste tot uh, semne de întrebare, temere, chiar și proteste. Și va trebui să compatibilizăm argumentele tehnice și preocupările politice. Acesta este schimb uh, uh, punctul de vedere al nostru. Colegii uh, din Comisia de Agricultură Doamna Jata a vreau să pun o întrebare. Vous avez la parole. Aveți cuvântul. început finua, parce que le lang agriculteur e vorbesc finlandeză. dificil le lang. O să vorbesc uh, în uh, limba finlandeză pentru că limba franceză e foarte dificilă din punct de vedere financiar. Tämä budjettiasia on, on todella... Este o temă foarte dificilă, într-adevăr, această bugetară și este o temă cu atât mai dificilă pentru noi, membrii ai uh, Comisiei pentru Bugete. Încerc să-mi ușurez viața vor, vorbind în limba finlandeză. Nu știu dacă stăpânesc la perfecție terminologia. Sper că voi fi înțeleasă. Întrebarea mea se referă la Um, situația produsă de interdicția uh, impusă de uh, Rusia. Aș dori să știu cum, ce se întâmplă cu aceste compensări, uh, din ce sunt, din ce sunt finanțate, cum vor fi acoperite pierderile stabilite. Fostul comisar pentru agricultura, împreună cu Consiliul, au declarat că în acest an producătorii de lapte din Finlanda vor fi despăgubiți. Comisia se pare că a luat o altă decizie, pentru că aceste sume vor fi folosite pentru combaterea virusului Ebola și pentru asistența pentru dezvoltare. Este într-adevăr vorba de teme foarte importante. Combaterea virusului Ebola este deosebit, deosebit de importantă, însă Uniunea Europeană a făcut o promisiune care trebuie să fie respectată acum. Despăgubirile respective trebuie plătite în acest an. Am ascultat și am ascultat cu uh, mare interes afirmația prin care uh, spuneți că acest pachet de compensare uh, pentru, pregătit pentru compensări ar fi prea mare. Mă miră că aceasta este situația și că banii au fost luați de la agricultori și că se intenționează să fie folosiți pentru alte scopuri pentru că unii, unii agricultori au fost despăgubiți, alții nu au fost despăgubiți. Se pare că agricultorii uh, din sudul Europei au uh, depus uh, cererile de despăgubire mai devreme Poate agricultorii din Finlanda au întârziat puțin uh, cu aceste cereri și aș dori să înțeleg de ce se recurge la această realocare a fondurilor și dacă vor fi plătite despăgubirile în acest an, pentru că este o temă deosebit de importantă. În Finlanda au fost suferite pagube foarte mari și putem ajunge la situația în care foarte multe exploatații agricole vor da faliment. Și oricum este vorba de credibilitatea Uniunii Europene. Merci. Mulțumesc. Doamna Miriada are cuvântul acum. <clears throat> Well, Ireland has very strong concerns about the Commission. Irlanda are uh, dubii mari legate de această scrisoare a Comisiei. Suma pentru anul 2013 știm că a fost stabilită prin deducerea 1,3% din partea beneficiarilor de plăți uh, directe și se pare că Măsurile pentru Rusia vor uh, costa 343 de milioane, rămânând doar 80 de milioane aproximativ la dispoziție. Înțelegem că se pregătește un pachet special dedicat uh, producătorilor de lapte din Finlanda și din alte state membre, pachet care probabil va avea un impact mare, mai ales asupra Irlandei, unde sectorul agricol este deosebit de important agricultorii noștri vor fi penalizați în mod direct în urma acelei reduceri de 1,3%. Există o criză a laptelui în Irlanda deja, există o criză în sectorul agricol din punctul de vedere al prețurilor. Deci ne îngrijorează reducerile suplimentare făcute la FEGA. Înțelegem că există constrângeri bugetare în toate rubricile Însă nu înțelegem de ce este nevoie să fie redus uh, Fondul European de Garantare Agricolă. Nu, consider, nu considerăm că aceasta este o soluție adevărată. On va prendre une troisième question. O a treia întrebare, după care doamna Calvinio va răspunde. Domnul Fernandez. Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, queria agradecer a explicação que aqui foi dado e este debate é importante. Vreau să vă mulțumesc pentru aceste explicații care sunt foarte importante și care vor sta la baza deciziei noastre. De asemenea, uh, s-au adus și clarificări. Prima întrebare este foarte clară. Dacă acest lucru va presupune prejudicii pentru uh, agricultori, pentru fermieri. Dacă această scrisoare rectificativă va penaliza sau nu fermierii? Asta e prima întrebare, directă și simplă. În al doilea rând, dacă vorbim de bugetul pentru 2015, aș dori să știu dacă în 2015 criza se va uh, agrava, dacă se va agrava, există oare un mecanism care să permită fermierilor să primească compensații din cauza embargoului rusesc sau din cauza unei alte crize. Și pentru a preciza și mai mult uh, lucrurile, la acest al doilea punct, ce propune Comisia în cazul în care suma prevăzută în rezerva de criză nu este suficientă pentru a veni în întâmpinarea nevoilor urgente? Care sunt soluțiile propuse? Ce angajament primim, putem să uh, primim care uh, garantează faptul că această scrisoare rectificativă nu va antrena penalizări imediate sau viitoare în cazul în care criza se adâncește și ce soluție va fi la îndemâna noastră în cazul în care embargoul este menținut și dacă constatăm că sumele disponibile nu sunt suficiente. Mulțumesc! Je suggère que Madame Calvi Sugerez ca doamna Calvinio să răspundă la aceste trei întrebări, după care voi da cuvântul celor dintre dumneavoastră care doresc să intervină. Un coleg dorește să pună o întrebare comisiei. Uh, doamna Calvinio, dar uh, un ritm domol. Yes, thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc pentru aceste întrebări, pentru că, într-adevăr, ele reflectă deja reacțiile care au fost exprimate deja este un lucru de înțeles, pentru că structura bugetului este greu de explicat și modul în care funcționează este greu de explicat, însă aceste reacții nu reflectă intențiile scrisorii rectificative. În ceea ce privește producătorii de lapte și modul în care vor fi despăgubiți, trebuie să spun foarte clar că nu s-a luat nicio decizie Comisia Europeană nu a făcut nimic în legătură cu uh, bugetul pentru anul 2014, deci nu s-a operat niciun fel de realocare de fonduri. Discutăm doar de, uh, despre bugetul, uh, proiectul de buget pentru anul 2015, care va fi aplicat de, începând din 1 octombrie. Deci întotdeauna am discutat despre proiectul de buget pentru anul 2015. Bugetul pe anul acesta are un surplus care va fi apoi transferat în anul 2015, după cum am spus deja. Agricultorii vor fi despăgubiți, însă nu din bugetul anului 2014, uh, ci din uh, bugetul pe anul 2015. Deci nu a fost luată nicio decizie care să amână acest proces de despăgubire pentru agricultori. Și prin scrisoarea rectificativă nu se face, nu se ia nicio măsură în acest sens. În legătură cu a doua temă abordată, referitoare la consecințele oricăror măsuri suplimentare asupra rezervei și dacă există un pachet de despăgubiri specific. În primul rând, după cum am indicat deja, trebuie să analizăm în primul rând uh, punerea în aplicare reală a acestor măsuri. Au fost luate unele măsuri, însă am văzut că datorită condițiilor de pe piață, agricultorii nu au recurs la aceste măsuri. Pentru ei, aceste măsuri nu au fost interesante. După cum am spus deja, din punctul de vedere al punerii în aplicare, doar 30% din măsurile pentru fructe și legume au fost folosite și a trebuit să punem capăt măsurilor pentru lapte pentru că ele nu se adresau celor care erau uh, cei mai afectați, în mod specific celor din țările Baltice și din Finlanda. Tocmai de aceea, Comisia lucrează la un pachet de măsuri dedicate celor din aceste uh, zone, din, din țările Baltice și din Finlanda. Este un pachet în pregătire, nu pot intra acum în detalii suplimentare. În ceea ce privește întrebarea domnului Fernandez, abordarea noastră, regăsită în uh, diapozitivul cu numărul 9, nu știu dacă puteți să-l regăsiți, îl vedeți aici. Deci este vorba de cheltuirea treptată a fondurilor pe or, pentru orice măsuri de criză. Putem folosi uh, criza de rezervă doar dacă este nevoie, după ce am uh, trecut prin alți pași. Și apoi, în al treilea rând, avem o uh, rezervă pentru a răspunde unor crize viitoare. Deci dacă sumele uh, prevăzute nu sunt suficiente și este imposibil să, preved, să prevedem de pe acum ce se va întâmpla dacă embargoul impus de Rusia va fi extins. Nu putem prevedea viitorul în acest moment. Este important să avem la dispoziție o rezervă care poate fi activată printr-un proiect de buget rectificativ. De fapt, capitolul bugetar uh, pentru agricultură dispune de foarte multe uh, clauze uh, care permit o reacție rapidă la crize neprevăzute. Există diferite tipuri de rezerve, printre acestea veniturile alocate, rezerva de criză și alte mecanisme gândite tocmai pentru a permite uh, să reacționăm la evenimente neprevăzute care vor avea loc în anul 2015. Însă, nu trebuie să recurgem în mod direct la uh, rezerva pentru situații neprevăzute. Există o secvență a unor măsuri la care putem, uh, putem să ne gândim. Putem să ne gândim. Deci, dacă criza aceasta va continua și dacă bugetul pentru agricultură modificat prin scrisoarea rectificativă nu va fi suficient, vom dispune în continuare de o rezervă care va putea fi accesată printr-un uh, proiect de buget rectificativ pentru anul viitor. Mulțumesc. Bien, nous reprenons les questions. Reluăm uh, întrebările domnului Donando. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Este adevărat, această scrisoare rectificativă uh, a făcut temeri, mai ales în presa agricolă și a făcut să curgă multă cerneală. Mecanismele bugetare sunt complexe, ne dăm seama chiar și astăzi, însă ceea ce este important este să menținem uh, agricultura uh, în Europa. Dacă am uh, rezolvat uh, aproape uh, problema embargoului rus pentru 2014-2015 rămâne, rămân însă o serie de incertitudini incertitudini și Uniunea Europeană trebuie să-și respecte angajamentele uh, pe care și l-a asumat în cadrul uh, PAC. E vorba aici de credibilitatea Europei. E adevărat că dacă mobilizăm în avans rezerva de criză, am risca să ne asumăm riscuri pentru viitor pentru că există crize la orizont, criza produselor uh, din agricultură, dar și criza laptelui. În ceea ce privește agricultura, uh, în regiunea mea, uh, deschiderea pieței din Republica Moldova riscă să dezechilibreze lucrurile și mai mult în urma embargoului rus în ceea ce privește chestiunea laptelui cu sfârșitul uh, cotelor de lapte și deschiderea către concurență, riscăm să avem o supraproducție care va pune Europa în mare dificultate. Mi-am uh, exprimat această temere deja acum 5 ani și pentru a completa intervenția mea aș vrea să spun că criza laptelui poate să aibă și consecințe neașteptate asupra uh, cărnii de vacă, pentru că aceasta este deseori un subprodus al laptelui, deci va intra uh, din plin în uh, concurență cu alte producători din Franța, dar și în Europa. Eu am multe uh, neliniști în ceea ce privește viitorul agriculturii europene, dacă nu putem să prevedem aceste crize care sunt în mod evident previzibile astăzi. Mobilizarea rezervei astăzi pentru a face față crizei de astăzi nu ar fi un gest responsabil din partea noastră noastre. Vreau să vă împărtășesc un mesaj pe care l-am primit de la doamna um, Zaval, care a avut o problemă cu avionul și nu a putut să ni se alăture în această dimineață. Este uh, tristă din această pricină și pare rău că nu poate să participe la adoptarea hotărârii privind această scrisoare rectificativă reportând uh, hotărârea noastră pentru joi dimineața, atunci când vom pregăti concilierea. Așa cum dau cuvântul doamnei Gresle. Este într-adevăr o istorie foarte interesantă. Vă mulțumesc, uh, domnule președinte. Dacă dispunem dintr-o dată de 48 de milioane de euro. Aș dori să vă întreb de, de ce nu am știut acest lucru dinainte, pentru că încercăm să obținem cât mai multe fonduri de la Consiliu și uh, un surplus bugetar uh, nu este cea mai bună veste în acest moment. Cred că trebuie să plecăm și de, de la premisa că și bugetul pentru anul 2015 va fi gândit la fel uh, Uh, cum a fost gândit uh, cel pentru anul 2014. În ceea ce privește asistența pentru stația din Rusia, a spus pe bună dreptate că că Comisia a suspendat noile cereri uh, pentru că au, au existat bănuiala că există o fraudă, nu doar în cazul uh, brânzei, ci și în uh, alte, alte produse. Uh, Știm foarte bine că unele țări au cerut compensații pentru uh, compensații prea mari care depășeau valoarea producției anuale din țara respectivă și aș dori să știu de ce Comisia plătește în continuare, deși există această suspiciune de fraudă. Um, știu că există această abordare de a spune că vom avea compensații, uh, corecții financiare aplicate la sfârșitul anului. E bine, eu nu sunt de acord cu asemenea abordare. Nu cred că Până la urmă, contribuabilii europeni sunt cei care trebuie, trebuie să, să plătească aceste penalizări impuse ulterior de Comisia Europeană și să nu mai recuperăm uh, fondurile pierdute uh, celor care au fraudat uh, bugetul european. Deci este o temă foarte importantă pentru noi. Uh, și eu sunt destul de îngrijorată pentru că până acum Comisia Europeană ne-a tot repetat interesele financiare ale Uniunii Europene sunt protejate pentru că vom recupera acești bani. Ei bine, dacă noi știm că este vorba de fraude clare la nivel european, nu știu dacă la nivel național se știe acest lucru sau se dorește să fie știut, însă noi ar trebui să putem acționa. Mulțumesc. Și acum dau cuvântul domnului Des, membru al Comisiei Agri. Vă mulțumesc, domnule președinte. Sunt membru al Parlamentului European deja de 10 ani. În primul rând am fost membru al Comisiei pentru Buget și cu toate acestea a fost foarte dificil să urmez, să urmăresc această discuție foarte tehnică. Îmi cer scuze, regret faptul că Peter Iar, colegul meu responsabil, nu este prezent. Însă am câteva remarci. Uh, nu înțeleg de ce uh, Comisia Europeană are nevoie de atâta timp de un pachet special pentru a ajuta țările, uh, țările Baltice și uh, Finlanda. Este o abordare foarte, foarte complicată din partea Comisiei Europeană. Am discutat cu ministrii de resort din Letonia și din Finlanda, și, care mi-au spus că ar fi putut fi creat un sistem mult mai simplu Există, putem să ne gândim la prețul laptelui, un producător de lapte primea 40 de cenți pentru un litru. Imediat după declanșarea crizei cu Rusia, prețul respectiv a scăzut la 20 de cenți în răstim de, în răstim de două luni și existența lor este amenințată și până acum nu a fost găsită o soluție cu adevărat utilă pentru agricultorii respectivi. Deci uh, este o situație simplă. Prețul era de 40 de cenți, uh, a scăzut la 20 uh, de cenți, deci este clară diferența și știm foarte bine că prețul, uh, prețul laptelui a scăzut pe plan european cu 2 cenți uh, în general. Uh, nu știu, mie mi se pare că am putea să găsim o soluție mai simplă, însă se pare că acest lucru nu este posibil în Europa și am fi putut să transmitem producătorilor de lapte din țările baltice un mesaj foarte clar că Europa îi poate ajuta în această situație de criză provocată de Rusia, ei bine, se pare că nu putem acest lucru și probabil că producătorii de lapte de acolo vor da faliment. Eu uh, vin din uh, Bavaria, unde și producătorii de lapte au avut de suferit în urma scăderii preț- prețului la lapte. Uh, Bine, producătorii de acolo încă se mai descurcă, dar cred că dacă se manifestă o criză politică de anvergura și de gravitatea acesteia cu Rusia, Uniunea Europeană ar trebui să poată reacționa. Am discutat cu Paolo de Castro din partea socialiștilor, cu Jim Higgins și cu alți colegi. Am uh, transmis o scrisoare domnului uh, Juncker prin care cerem să se renunțe la realocarea acestor fonduri de la agricultură pentru a fi folosiți în alte scopuri. Uh, nu este o sumă atât de mare uh, aceste câteva sute de milioane de euro. Cred că dacă cineva ar fi făcut un calcul uh, referitor la sumele implicate redu- rezultate în urma reducerii prețului la lapte și a pagubelor suferite de, de producătorii de lapte în, în urma acestei reduceri. Sunt miliarde și miliarde de euro care o sum, sume imense în comparație cu cele câteva sute de milioane de euro despre care discutăm noi aici. Deci, vă rog să oferiți o asistență cât mai uh, repede și, în plus, uh, banii care sunt alocați bugetului pentru agricultură ar trebui să rămână la bugetul pentru agricultură, tocmai pentru a putea fi folosiți de producătorii de lapte din țările Baltice și din Finlanda, astfel încât aceștia să nu-și piardă încrederea în viitorul Uniunii Europene. Mulțumesc, doamna Calvine, oare eu Mulțumesc uh, foarte mult că îmi dați uh, șansa să reacționez la ceea ce s-a spus. Nu pot decât să fiu de acord cu uh, ceea ce s-a spus, cu declarațiile politice, necesitatea de a respecta angajamentele, credibilitatea Europei și protejarea politicii agricole comune. Nu cred că suntem în dezacord în ceea ce privește principiile. Singura problemă este cum să ajungem la aceste obiective la costurile mine, minime, date fiind Uh, um, constrângerile bugetare cu care ne confruntăm în Uniunea Europeană. În ceea ce privește comentariile doamnei Gresle, aș dori să fac două observații. În primul rând, există de fapt un excedent uh, în bugetul pentru agricultură și asta nu trebuie să surprindă, dat fiind că avem toate aceste instrumente care vor fi rambursate la sfârșitul anului în anumite împrejurări. Este normal ca în fiecare an să avem un excedent. Uh, de fapt, mă uitam la cifrele pentru acest an și uh, cele 900 de mii și ceva uh, pe care l-am discutat uh, în această uh, săptămână este legat de uh, rambursarea disciplinei financiare. Apoi o altă parte uh, nefolosită sunt provizioanele pentru uh, criză. Acest excedent va fi reportat la următorul buget în funcție de împrejurări. Obiectivul pe care îl urmărim este să încercăm să anticipăm care vor fi veniturile uh, care vor uh, uh, fi disponibilizate în 2015. Aceste corecții care sunt discutate în momentul de față între Comisie și statele membre ar trebui să ducă uh, Uh, la anul la un venit mai mare și uh, în 2015 o să avem un excedent mai mare din cauza acestor venituri suplimentare care nu au fost utilizate în mod eficient pe parcursul anului. În ceea ce privește uh, referirea făcută la fraudă, nu am niciun fel de informații sau indicii că există suspiciuni de fraudă. Ceea ce am identificat este faptul că unele măsuri nu au fost suficient de țintite, erau prea generale. Prin urmare, ele au permis unor uh, fermieri să beneficieze uh, unor fermieri care nu exportau în Rusia în, uh, anterior. Deci nu e vorba de fraudă, ci uh, dat fiindcă măsura a fost luată în împrejurări urgente, ea nu a fost suficient de bine țintită, a fost prea generală. Și ajung la uh, altă problemă care a fost ridicată în discuție de câțiva membri ai Parlamentului. Uh, și anume de ce măsurile pentru statele Baltice și Finlanda nu au fost adoptate încă. Și uh, aici acest lucru nu cred că se datorează lentorii uh, Comisiei. Discuțiile au uh, loc constant în Consiliul Agri, însă vrem să ne asigurăm că aceste măsuri sunt cât se poate de bine țintite. Prin urmare, este nevoie de obiective de criterii obiective care să ne arate ce fermieri pot să acceseze aceste măsuri. Unele probleme sunt uh, chiar complicate, pentru că, de pildă, unul dintre indicatori este uh, prețul obiectiv și uh, prețul obiectiv pe piața Finlandei, de pildă, este relativ ridicat. Deci nu am ajuns la nivelul care să justifice astfel de măsuri. Aceste chestiuni sunt discutate în momentul de față de Ministrii Agriculturii și iată de ce pachetul nu a fost încă adoptat pentru a ajuta pe fermierii din statele baltice și din Finlanda. Dar există dorința politică de a găsi soluții eficiente, țintite pentru această chestiune concretă. Mulțumesc, doamnă. Are cuvântul domnul Cusmiuc. Mulțumesc, domnule președinte. Situația este într-adevăr foarte uh, gravă. San sancțiunile uh, Rusiei rămân în vigoare, iar Comisia a propus uh, dizolvarea acestei marje pentru situații de urgență pentru anul viitor, ceea ce poate să constituie singura sursă de finanțare a consecințelor uh, sancțiunilor despre care vorbim. De fapt, Comisia se bazează pe o neînțelegere uh, foarte gravă, pentru că sancțiunile rusești vor conduce la prețuri semnificativ scăzute pentru toate produsele agricole, de pildă în Polonia. În unele regiuni, scăderea este cu 30-40%, în alte zone este cu 70% în comparație cu criza dinaintea crizei. Reprezentantul Comisiei a spus că uh, sumele pentru anul acesta, pentru compensații, au fost uh, deja folosite. Dar acest sistem de asistență propus de Comisie a fost gândit astfel încât uh, compensațiile se adresează unui număr restrâns de fermieri, pentru că atunci când e vorba de fructe și legume, compensațiile au fost plătite sau urmează să fie plătite fermierilor care își distrug recoltele sau care uh, dau uh, recoltele ONG-urilor. Acest lucru nu se întâmplă frecvent, însă consecințele embargoului în general sunt o scădere a prețurilor pentru toți fermierii care vând pe piață și trebuie să dați uh, asistență tuturor. Numai în felul acesta asistența va fi utilă fermierilor și dați-mi voie să subliniez că această chestiune nu este cantonată numai în Finlanda și statele Baltice, este valabilă și pentru Polonia pentru că uh, vindeam produse agricole în valoare de 1,5 miliarde pe an. Deci este o pondere foarte mare în exportul nostru, iar embargoul afectează foarte mult fermierii polonezi. Deci dați-mi voie să subliniez încă o dată pentru Comisie că dizolvarea rezervei pentru anul viitor și justificând aceasta prin faptul că banii nu au fost utilizați anul acesta, aceasta constituie o neînțelegere gravă, majoră. Mulțumesc! Mulțumesc. Are cuvântul domnul Arbrecht. Dacă îmi permiteți, aș dori să clarificăm niște lucruri cu reprezentantul uh, Comisiei. În dezbaterea noastră, unii spun că o, o parte din bani uh, referi, uh, în legătură cu embargoul și sancțiunile au fost plătiți deja, iar alții spun că nu s-au plătit astfel de sume. Deci hai să clarificăm, s-au plătit sau nu bani? Uh, înțeleg că există colegi de la Comisia Agri care dispun de informații în legătură cu uh, cauza pentru care banii nu au fost uh, disponibilizați încă. Însă este foarte clar, noi aici la Comisia Buget nu știm clar dacă banii au fost sau nu plătiți. Potrivit reprezentantului Comisiei, banii nu au fost plătiți. A doua întrebare. În ceea ce privește definițiile, în uh, Comisia Buget este important să definim cât se poate de precis ce sunt uh, rezervele provizionale pentru criză. Este o chestiune o întrebare pertinentă, pentru că ceea ce s-a întâmplat în urma sancțiunilor uh, rusești este că a apărut o criză în agricultură. Dacă o considerăm o criză în agricultură, atunci rezerva pentru o criză trebuie să fie utilizată. Și se naște întrebarea ce sumă trebuie disponibilizată. Comisia Agri este interesată și știm că Comisia Europeană a spus că pentru anul viitor vor fi necesar vreo 350 milioane de euro. Presupun că aceasta este o estimare făcută uh, și există controverse legate de ce trebuie uh, refinanțat și potrivit căror uh, criterii de piață. Însă ceea ce este foarte pertinent, relevant, este ce tip de situație este sub incidența definiției care permite utilizarea rezervelor de criză. Uh, ce sumă urmează să fie utilizată, acest lucru rămâne de analizat. Și acum a treia întrebare, foarte pertinentă pentru ceea ce facem. Se spune că rezerva de, pentru criză este un acumulat 1% din plățile directe. Deci ceea ce spun politicienii este că fermierii vor plăti ei înșiși pentru a ă, alimenta rezerva pentru criză. Dacă banii fermierilor vor plăti uh, consecințele uh, sancțiunilor, Însă Comisia a spus că ceea ce se va plăti din rezervele pentru criză, din rezerva pentru criză, de fapt, la sfârșitul uh, anului 2015, acești bani se vor întoarce la Uh, fermieri uh, prin uh, excedentul de care s-a spus că se acumulează la sfârșitul anului. Este relevant pentru că trebuie să existe un mesaj clar. Banii sunt luați de la fermieri, da sau nu, din plățile directe și apoi se vor întoarce la ei prin excedente? Deci, uh, au fost plătiți banii sau nu? Primul. În al doilea rând, definiția uh, rezervei pentru criză. Uh, acoperă sau nu ceea ce se întâmplă acum și, în al treilea rând, banii uh, care vor fi uh, disponibilizați din uh, rezerva pentru criză se vor întoarce sau nu la fermier prin excedentul de la sfârșitul anului 2015. Președintele. Domnul Colimel. Da. Vă mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să recunosc că m-a surprins tema discuției noastre de astăzi, faptul că a apărut un excedent bugetar de care dispunem și nu prea mai înțeleg, sincer să fiu, despre ce discutăm acum. Am auzit Uh, foarte multe temeri, uh, foarte multe acuzații, unele dintre ele întemeiate. Și atunci mă întreb uh, ce se întâmplă cu Comisia Europeană în momentul în care ne spune că această procedură este una obișnuită. Atunci nu înțeleg de ce apar atât de multe întrebări întemeiate până la urmă. Care este procedura concretă pentru acest proces după cum spune Comisia, care ar fi unul normal. Trebuie să înțelegem cu toții că avem nevoie de un buget transparent. Putem cheltui bani doar pe baza un, uh, în temeiul unor uh, fapte foarte clare. Și atunci avem, pentru o asemenea situație, avem nevoie și de o bază de calcul foarte bine definită. Acum se vehiculează diferite sume, în uh, diferite domenii de cheltuieli, ei bine, nu aceasta trebuie să, nu trebuie să fie, nu aceasta trebuie să fie baza pentru a cheltui sute de milioane de euro. Avem nevoie de o fiabilitate a cifrelor, astfel încât uh, toată lumea din Uniunea Europeană să înțeleagă că o promisiune de-a noastră este una care se bazează pe cifre concrete. În plus, trebuie să pledăm pentru existența unor rezerve, pentru situații neprevăzute, pentru că, în mod evident, există asemenea crize, precum cea în relația cu Rusia și atunci putem să, trebuie să putem despăgubi pe cei afectați. Drept urmare, este evident că avem nevoie de aceste rezerve, pentru că, dacă nu, pe viitor nu vom putea reacționa crizelor uh, care se vor petrece. Deci avem nevoie de un uh, pachet bine structurat uh, care să conțină și diferite alternative pe care eventual le vom putea vota pe fiecare în parte, însă ele trebuie să facă parte dintr-un pachet întreg. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Calvinio. Vreți să răspundeți la seria de întrebări care au fost adresate de cei care au intervenit? Mulțumesc! Da, mulțumesc din nou În primul rând, nu pot decât să fiu de acord cu onorații uh, eurodeputați care au spus că uh, criza a afectat în mod deosebit Polonia. De aceea Polonia a beneficiat mai mult decât oricare alt stat uh, de primul pachet de măsuri pentru fructe și legume. Am verificat cifrele, a fost aproape 70% pentru această uh, Uh, țară și de aceea e nevoie de un al doilea pachet pentru a acoperi nevoile altor state membre. Deci există o legătură clară între statele care au fost cel mai afectate și măsurile care au fost adoptate. În ceea ce privește întrebarea dacă s-au plătit sau nu uh, banii, felul în care funcționează lucrurile este că statele membre plătesc uh, asistența, după care Uniunea Europeană rambursează Uh, e vorba de o perioadă de două luni. Deci pentru primul uh, uh, pachet uh, va trebui să începem rambursarea după două luni. Uh, imaginez că asta se va întâmpla repede. Deci ne, ne apropiem de momentul rambursării către statele membre. Al doilea pachet este încă în desfășurare, după care va fi o rambursare de la bugetul european, ca și pentru primul set de măsuri. A treia întrebare s-a referit la faptul la, dacă acest text este acoperit sau nu de definiție. Sigur, această uh, criză nu a fost susținută de fermieri, nicio uh, criză nu este generată de fermieri, cel puțin sper acest lucru și rezerva pentru criză uh, se referă la situațiile neașteptate care au un impact uh, neașteptat asupra uh, pieței. Acesta este punctul nostru de vedere și al serviciului juridic. Scenariul este cel pe care îl trăim acum și rezerva pentru criză este un instrument care poate să fie inclus în acest context. Dacă uh, aceste sume vor fi rambursate fermierilor la sfârșitul lui 2015, depinde, depinde de măsuri, dacă vor fi sume de realocat, de uh, veniturile, dacă acestea vor fi mai mari sau nu anul viitor. Deci totul va depinde de uh, ceea ce se va întâmpla atunci când ne apropiem de momentul respectiv. Nu putem să anticipăm astăzi. Uh, nu putem să anticipăm nici uh, faptul că această rezervă pentru criză va fi utilizată complet și nu va putea fi rambursată fermierilor. În acest moment nu putem să avem o concluzie. Care este procedura pentru uh, acest uh, proces obișnuit? Avem nevoie de un proces transparent. Ceea ce se întâmplă în momentul acesta se face o actualizare a uh, veniturilor pe baza cifrelor uh, cu corecțiile și cu informațiile uh, actualizate. Deci, în mod normal, în toamnă, analizăm cifrele, le actualizăm și venim cu o scrisoare rectificativă. Ceea ce a fost extraordinar în acest an și ceea ce a provocat reacțiile este că pentru prima oară am menționat posibilitatea de a utiliza rezerva pentru criză, am propus în loc de uh, a aduna toate alocațiile bugetare, să realocăm ceea ce am considerat că nu va fi necesar pentru PAC la alte rubrici ale bugetului. Este într-un fel prima oară când disciplina bugetară de care au suferit alte părți uh, ale bugetului se uh, referă acum și la PAC, deci nu ne surprinde reacția, însă vrem să fim cât se poate de clari. În împrejurările bugetare actuale, nu ar fi o bugetare responsabilă dacă nu am realocat uh, resursele disponibile pentru a încerca să utilizăm cât mai bine uh, creditele de plată pe care le avem. Da, avem nevoie de rezerve la buget, e un răspuns clar, în special pentru politica agricolă comună. Întrebarea este uh, cât de mari și cu ce costuri. Vă mulțumesc foarte mult. Alors, je vais clore la O să închid uh, lista solicitărilor de intervenție. Mai avem încă trei. Domnul Manca. Eh, ďakujem, eh, Dnes hovoríme naozaj o dôležitých... Vă mulțumesc, domnule președinte. Astăzi discutăm teme foarte importante, eh, lucru vizibil și prin reacțiile colegilor noștri și prin temerile exprimate de ei cu care sunt de acord, pentru că dacă nu vom ajuta agricultorii în contextul embargoului impus de Rusia și al în urma conflictului din Ucraina, cred că vom asista la o denaturare majoră a piețelor europene. Însă cred că ne, ne lipsește o privire de ansamblu, pentru că am discutat despre facturi neplătite și dacă pierdem din vedere imaginea de ansamblu, cred că vom vom avea o problemă și întregul sistem nu va funcționa. Discutăm despre diferite tipuri de sancțiuni și nu sunt sigur că cei a căror facturi nu au fost plătite vor putea supraviețui. Și apoi, cine trebuie să, ar trebui să intervină? Ar trebui să intervină statele naționale? Există o abordare unitară între toate statele membre? Ce se întâmplă cu uh, dobânzile uh, datorate pentru întârzierea plăților? Și cred că vom avea o mare problemă cu acest buget rectificativ. Cred că această problemă ar trebui să fie rezolvată în cadrul dialogului tripartit. Până acum nu am auzit nici din partea Consiliului, nici din partea Comisiei Europene o soluție adevărată. Cred că nici unul dintre noi nu cunoaște amvergura întregii uh, probleme. Mulțumesc, domnul Talon. Monsieur Taron. Mersi. Mersi, Monsieur le Président. I'm sorry to repeat. Mulțumesc, domnule președinte. Mă iertați că repet unele dintre întrebările care deja au fost adresate. Repet unele dintre aceste întrebări, dar asta e. Deci, pe vremuri de criză, și mai ales că se profilează și o criză în sectorul cărnii, eu am mari dubii referitor la Uh, folosirea și reducerea, mai ales reducerea rezervei de criză pentru agricultură pe anul viitor și aș dori să găsească Comisia alte variante pentru a spori stocul de intervenție ca să putem reacționa la embargoul impus de Rusia. Firește că verzii înțeleg că, ne, că la Comisie vă confruntați cu o serie de restricții uh, financiare, disciplina financiară, lipsă de resurse bugetare, uh, și, plaf- și din cauza plafonelor pe cadrul financiar multianual cu privire la plăți. Aș avea de aceea două întrebări. E corect, dacă, inter, corectă interpretarea mea că sumele alocate pentru fondul de garantare agricolă, veniturile respective, pot fi folosite numai pentru a spări plățile, către plățile din buget, nu și angajamentele de plată, odată ce perioada a expirat și ca urmare a acestui fapt aceste venituri suplimentare nu cred că pot fi folosite pentru a îmbunătăți măsurile luate de UE pentru a reacționa în fața embargoului rusesc. Prima întrebare. A doua întrebare, odată cu adăugarea acestor sume pentru a putea reacționa la embargoul rusesc, fără însă a se mobiliza rezerva de criză pentru agricultură, există riscul să se declanșeze mecanism de uh, disciplină financiară în situație de criză și Oi fi eu nepriceput în materie de agricultură și nici de la comisie nu sunt, dar știu că uh, ați fost criticați pentru că ați reacționat cu lentoare și explicația oferită a fost că durează vreo două luni să vii cu un răspuns. Păi, sigur că dacă stăm să ne gândim două luni, este așa o clipă, nici nu prea faci mai lucru în două luni. Dar pentru o vacă sau pentru proprietarul va, ci e mult mai mult. Merci. Sur Rubig. Ja, danke, Mulțumesc, domnul Rubig. Vă mulțumesc, domnule președinte. Criza cu relațiile, în relațiile cu Rusia ne preocupă pe, pe toți am, ați auzit că există un acord cu comisarul Oettinger prin care Uniunea Europeană va oferi garanții în ceea ce privește achiziționarea de gaze naturale pentru uh, Ucraina și aș dori să știu uh, cum se reflectă acest lucru în bugetul uh, Europei și dacă au fost uh, prevăzute sume uh, specifice acestui acord. Doamna Calvinio. Okay. Um, I'm going to give the floor for the... O să dau cuvântul pentru aceste întrebări foarte tehnice lui Silvano, dacă, cu voia dumneavoastră, ca să vă răspundă la întrebările referitoare la disciplina financiară. Iar în ceea ce privește imaginea de ansamblu, da, așa este, după părerea noastră, trebuie să le analizăm fără să pierdem din vedere perspectiva de ansamblu pe 2015, și mai ales pentru că agricultura este unul dintre acele domenii unde nu există facturi scadente. Deci, de obicei, acest domeniu nu este unul tensionat la acest capitol și n-am vrea să se schimbe acum situația. Vreau doar să vă atrag atenția că pasămite este cam singurul domeniu din buget care momentan nu a făcut obiectul niciunei tensiuni în acest sens. Iar în legătură cu ultima întrebare referitoare la achizițiile de gaz, referitoare la Ucraina, nu știu, o să-i rog pe colegi să răspundă ei la această întrebare. Ulterior, putem să ne ocupăm bilateral de această problemă. Eu nu am știință uh, referitor la această situație și poate că acum Silvanu poate să vă lămurească. Mulțumesc, domnule președinte. Voiam doar să răspund la întrebarea referitoare la venituri alocate suplimentare, dacă da sau nu e vorba doar de creditele de plată sau dacă e vorba și de creditele de angajament. Și una și cealaltă Uh, sumele pentru fondul de garantare agricolă uh, se calculează ca fiind uh, și se definesc ca fiind cheltuielile diferențiate. De aceea, angajamentele ca atare, de orice fel, ele sunt calculate împreună, motiv pentru care nu există niciun fel de apăsare, să spunem, pe rubrica de cheltuieli. Motiv pentru care cele venituri alocate ca un corolar pot permite un plus de angajamente și automat de plăți. Acesta este motivul pentru care și doamna um, Calvinio spunea că dacă se recuperează anumite sume sau dacă uh, execuția bugetară a celor 45 de miliarde prevăzute de fondul de garantare până în 2015, dacă banii ăștia rămân nefolosiți, atunci avem varianta de a-i folosi înainte de a mobiliza rezerva de criză. Acum, cum e cu disciplina financiară? Păi, sigur că avem o anumită ordine. În primul rând, folosim creditele disponibile, avem posibilitatea de realocări bugetare, există varianta unor venituri uh, alocate suplimentare peste estimările actuale din scrisoarea rectificativă și avem posibilitatea mobilizării rezervei de criză și dacă nici așa nu-i bine, atunci avem posibilitatea unui buget rectificativ care să uh, folosească marja prevăzută în plafonul FEGA automat. Acest lucru înseamnă posibilitatea unor resurse bugetare suplimentare disponibile. Cred de aceea că acesta este scenariul pe care îl putem lua în calcul în acest moment. Merci. Monsieur Mulțumesc. Domnul Sarvano. Mulțumesc, domnule președinte. Înțeleg că e nevoie de realocări bugetare și înțeleg și poziția Comisiei și scrisoarea lor rectificativă dar vreau să transmit un mesaj politic foarte ferm, pentru că din punct de vedere politic problema e destul de delicată. Din punct de vedere tehnic nu e așa simplu, dar uh, mesajul trebuie să fie transmis către Consiliu, și anume problema care se pune este cea a solidarității între statele membre, iar agricultorii nu au cerut acest lucru și au exprimat uh, consimțământul în calitatea lor de membri pentru a putea fi incluși într-o politică comună, dar nu au cerut aceste consecințe. Deci trebuie să ne asigurăm că, că lucrurile trebuie să rămână clare după ce, să spunem, se așterne uh, pulberea, ca să zic așa, pe documente. În orice caz, mesajul merge către Consiliu și vreau să spun acest lucru. Eu înțeleg problema din punct de vedere politic, dar detalii de natură tehnică le lasă în latitudine, la latitudinea celor care vor să gestioneze problema. Și problema este a Comisiei. Deci noi asta trebuie să rezolvăm această problemă. Nu putem să-i lăsăm pe acești oameni așa în aer, deși sigur că tehnic vorbind soluția propusă o înțeleg și sunt și membru în Comisia de Conciliere, deci pricep foarte bine că trebuie să avem grijă de facturile Uh, restante. Așa văd eu lucrurile. Merci, si vous le Mulțumesc. Cu voia dumneavoastră acum, o ultimă lare la cuvânt, subsemnatul, președintele, această situație este expresia dureroasă a acumulării de facturi restante pentru că dacă n-ar fi atât de multe facturi uh, neachitate, probabil că nici comisia nu ar fi uh, apărut cu această scrisoare rectificativă uh, prin care să aloce fonduri rezervate agriculturii către alte destinații. Și când dumneavoastră vorbeați, în timpul intervenției dumneavoastră, mă gândeam, doamnă Calvinio, că dacă pachetul și bugetul rectificativ prevăzut pe anul 2014, dacă ar fi, să zicem, să facă obiectul unei concilieri eh, și eh, la finalul unei aprobări din partea Consiliului, așa am avea la dispoziție resurse ca să putem să facem față nevoilor de plată. Și aș reveni la rezerva de criză. Este o inovare și are legătură cu pactul multianual pe 2014 2014-2015. Este prima oară când în 2014 s-a constituit această rezervă de criză. Iar această rezervă de criză se finanțează din sume luate de la primul pilon, adică taxe, taxe de producție. Cu alte cuvinte, eh, sunt tot agricultorii cei care suportă aceste costuri și acest lucru este un fel de sistem de asigurare Așadar, orice fel de prelevare bugetară de dragul de a sprijini agricultura, poate să fie supusă unor critici întemeiate din partea celor direct vizați. Și aș dori, dragi colegi, să vă semnalez faptul că, uh, din acest punct de vedere, a existat o întreagă criză în sectorul lactatelor și a cărnii, iar perspectivele în materie de prețuri sunt foarte supărătoare și în lunile următoare vor uh, apărea tot felul de reacții. Ne este foarte greu acum să anticipăm cât de mari vor fi aceste uh, reacții, aceste consecințe, dar mai mult ca sigur că va fi nevoie de măsuri compensatorii pentru a mai atenua efectele acestei situații care periclitează un număr mare de producători. Am încheiat lista de vorbitori. Este ultima intervenție acum a doamnei Calvin, eu vă rog. Voiam doar să vă mulțumesc, domnule președinte, că ne-ați permis să participăm la acest schimb de opinii foarte interesant, foarte consistent și cred că au fost uh, analizate o serie de chestiuni importante care au apărut încă de când noi am venit cu punerea de scrisoare rectificativă. Suntem pe deplin conștienți de miza politică existență și m-aș mira să existe o abordare diferită din perspectiva Comisiei Practic, am încercat cu toții să încercăm să identificăm niște soluții pentru agricultorii europeni, am încercat să venim și noi cu soluții, spuneam, dar în egală măsură ne revine și răspunderea administrării bugetare și de acum încolo aș spune că se impune să discutăm aceste chestiuni extrem de importante pentru că tocmai am lovit nucleul dur referitor la flexibilitatea existente în ceea ce privește gestionarea bugetară în noul cadru financiar până în 2020. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamnă. Uh, încheiem uh, acest punct de pe ordinea de zi, proiectul de scrisoare rectificativă, care uh, va face obiectul dezbaterilor în cadrul procedurii de conciliere. Comisia Agri se va ocupa de această scrisoare rectificativă în cadrul proximei ședințe, care, dacă nu mă înșel, are loc joi dimineață și probabil că va participa o reprezentantă, un reprezentant al comisiei de la uh, buget care să participe la aceste dezbateri. Cred că doamna Dizabal uh, își va dori până la urmă să participe la o astfel de dezbatere în calitate de reprezentant al comisiei noastre, având în vedere că n-a putut să ajungă astăzi. Acestea fiind, se mulțumesc colegilor de la Comisia Agri uh, care ne-au fost alături și Vă rog să-l scuzați, domnul Peter Iare, care este raportor, dar care nu a reușit să uh, vină. Acum trecem la proiectele de buget rectificativ pe anul 2014 și o să-i dau cuvântul domnului Jar de Pre, care este și raportor, având în vedere că dumnealui poate foarte bine să prezinte mai multe proiecte, uh, proiecte care până în momentul de față nu au fost votate și care ar putea uh, în cursul acestei dimineți să fie supuse unui vot orientativ. Domnule Depre, vă rog. Uh, merci, monsieur le président. Vă mulțumesc, domnule președinte. Așa cum am stabilit, vreau să le reamintesc colegilor Uh, care este strategia pe care am prevăzut-o până în momentul de față. Încă o dată, uh, pe scurt, această strategie, în primul rând, și anume, toate grupurile politice în unanimitate au hotărât și solicitat uh, obținerea unui acord cu Consiliul pe marginea proiectelor de bugete rectificative pe 2014, înainte să se ajungă la un acord pe proiectul de buget pe anul 2015. Asta odată, a doua la mână, cât se poate de logic, am hotărât să tratăm la pachet toate proiectele de buget rectificativ de la numărul 2, începând, pentru că numărul a fost deja aprobat, de la 2 până la 7, aceste proiecte de buget rectificative, inclusiv 7. Și acesta este motivul pentru care, cu ocazia ultimei plenare, am trecut prin plenare plenar un amendament la proiectul de buget rectificativ cu numărul doi, care altfel nu ar fi putut să fie modificat, iar banii aferenți ar fi intrat direct în buzunarele statelor membre reprezentate în Consiliu. Cum ați propus și dumneavoastră astăzi, dat fiind că nu avem cum și pentru că n-am apucat, nici Consiliul n-a apucat să se pronunțe decât în legătură cu proiectul de buget rectificativ numărul 2. Nu avem cum să supunem la vot în plenară o poziție pentru toate celelalte proiecte de buget rectificativ. Asta pentru că, de obicei, așa este normal, um, concedierea începe pe 6 noiembrie și se termină pe 14, ceea ce, dacă bine am înțeles eu, creează niște probleme de calendar. Dar o să ne spune dumneavoastră ce și cum. Până în vedere că nu avem cum să venim cu o poziție exactă, uh, Uh, prim, și să trecem prin plenară, eu propun ca astăzi să confirmăm ceea ce numesc eu un vot orientativ referitor la uh, toate rapoartele pe care vi le prezint, referitor la toate aceste proiecte de buget rectificativ și, uh, practic, ideea este să le tratăm în bloc, să le votăm la grămadă și în același timp să fie aprobate în forma în care se prezintă de către Consiliu. Eu deja am avut ocazia să vă prezint proiectul de buget rectificativ cu numărul 3. Vreau să vă reamintesc faptul că acesta este cel care, uh, în esență, sporește nivelul grilor de plată în total cu vreo 4 miliarde 700 milioane de euro, ceea ce arată nu doar că folosim toată marja prevăzută în plafon, dar automat și să se folosească ceea ce numim uh, marja pentru situații neprevăzute, contingency margin. De aceea este necesar ca aceste proiecte de buget rectificativ pe care vi le spun să fie aprobate și să existe acord și în legătură cu proiectul prevăzut la numărul șase mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute în anul paisprezece pentru că înainte să mobilizeze această marjă trebuie un document la mână. Deci eu propun ca acest document să apară la, să fie cel de numărul 6. Proiectul de buget dedicativ numerele 4 și 5 v-au fost deja prezentate. Acestea uh, atrag după sine ideea de a fi de acord cu mobilizarea fondului de solidaritate. Acolo nu e uh, raportul meu, sunt alte rapoarte în acel caz și rămâne să prezentăm bugetul rectificativ cu numerele 6 și 7 și foarte pe scurt aș fi vrut să rog Comisia, mai ales în ceea ce privește punctul, uh, proiectul buget numărul 6 să ne prezinte conținutul, asta ca să priceapă toată lumea, să știe ce înseamnă acest lucru și să știe oamenii ce votează. În orice caz, ideea este să se transmită mesajul că împreună am fost de acord să votăm toate aceste proiecte de buget la grămadă de la 2 la 7. Doamna Calvinio, la numărul 6, vă rog. Da, fac și eu ce pot, să nu turui foarte tare și să mă exprim cât mai clar, pentru că proiectul de buget rectificativ cu numărul 6 are un caracter uh, cât se poate de complex, este foarte tehnic. Și proiectul de buget rectificativ cu numărul 6, în esență, răspunde rectificărilor anuale făcute pentru resursele proprii, revizire care se efectuează pentru actualizarea rubricii de venituri din buget în temeiul încasărilor de la capitolul resurse proprii. Anul acesta am primit o veste bună și anume că taxele vamale, încasările din taxele vamale au fost mai mari decât s-a prevăzut în buget. Partea proastă este că încasările din TVA au scăzut decât uh, se uh, prognozase în buget și mai există un al treilea element și anume echilibru privind venitul național net care are legătură cu adaptarea venitului național net în funcție de statele membre. E un proces de natură tehnică, el are loc an de an și are la bază o serie de reuniuni care, la care participă uh, statisticieni din statele membre. Procesul este independent și are legătură între statele membre și Eurostat. Se analizează datele și se convine că acestea sau altele sunt datele care vor fi folosite pentru calcularea resurselor proprii. Acum, în ciuda naturii tehnice a acestui proces, firește că anul acesta uh, încă o dată uh, au fost reacții foarte însuflețite, mai ales în statele membre, asta pentru că modificările au fost foarte mari raportate la echilibrul VNN care este motivul pentru aceste revizuiri, aceste sume, aceste atât de mari. Problema este că e vorba de modificările pe care le-au făcut statele membre pentru veniturile VNN pe anii precedenți, din 2002 până în 2013 și acest lucru are mai multe motive. unul, Îmbunătățirea metodelor și a surselor folosite, eliminarea rezervelor referitoare la VNN care au fost dezbătute cu Eurostat și altele. ceea ce propunem noi cu acest proiect de buget rectificativ numărul șase este ca, în primul rând, să sporim resursele proprii cu 420 de milioane pentru a reflecta nivelul de încasări superioare pe care le-am obținut din uh, taxele vamale. În al doilea rând, să avem o scădere de 250 de milioane pentru sumele de la TVA și, în al treilea rând, să trecem o sumă cu plus de 9,8 miliarde de euro pentru dezechilibrele eh, VNN pentru a compensa veniturile suplimentare care intră în buget eh, prin aplicarea automată a eh, modificărilor care se fac la nivel de venit național net. Ca să fie treaba clară, dacă nu umblăm la bugetul rectificativ numărul 6, Până la 31 decembrie, statele membre vor fi nevoite să suplimenteze cu vreo 9 miliarde suma la bugetul european uh, și nu avem nevoie de așa ceva pentru că avem venituri destule care vin din resursele proprii și din veniturile suplimentare primite anul acesta pe care le cunoașteți foarte bine, care trec prin bugetul rectificativ numărul 4, marea majoritate a acestor resurse, motiv pentru care noi propunem să rambursăm acești bani statelor membre să-i returnăm, de fapt ceea ce ar fi, trebui să fie de bine pentru statele membre. Acum, contribuția relativă a statelor membre, la rândul ei, a suferit modificări din cauză de modificări la venitul național net. Mai multe state membre au profitat de ocazie pentru a-și uh, corecta, tunji în sus cumva VNN-ul, de aceea le revine o pondere mai mare în funcție de VNN la resursele proprii. Motiv pentru care cine ia bani înapoi, cine mai dă din buzunar la bugetul european, a stârnit la rândul său o serie de probleme. The draft amending budget number six is giving back... Dar oricum, prin proiectul de buget rectificativ numărul 6, înseamnă că returnăm fonduri statelor membre pentru că nu avem nevoi uh, suplimentare în acest moment. Proiectul de buget rectificativ numărul 7 este diferit, este unul mai uh, obișnuit, pentru că este vorba de mobilizarea Fondului European de Solidaritate în, în urma inundațiilor din Serbia și Croația din mai 2013 și din Bulgaria din iunie acest an, pe parcursul lunii mai. Um, un val de căldură a afectat Serbia și Croația, după care au urmat inundații majore, a fost afectată infrastructura de transport și foarte multe gospodării. După aceste evenimente, o lună mai târziu, aceeași situație s-a repetat și în Bulgaria Comisia um, a examinat în detaliu cererile, cererile transmise de cele trei state membre și am propus să mobilizăm 80 de milioane de euro din Fondul European de Solidaritate pentru cele trei state afectate de această situație. Vă mulțumesc! Votre... Mulțumesc, dragă doamnă, pentru prezentarea dumneavoastră, care deja strânește întrebări din partea doamnei Modi, care are cuvântul. Thank you. Yes, uh, as you... Vă mulțumesc. Da, într-adevăr, după cum ați uh, afirmat, situația proiectului de buget rectificativ 6 și răspunsurile oferite de Consiliu iau Mă bucur că acest buget nu a rămas unul pur tehnic, ci a devenit unul uh, deosebit de politic. Ehm, eșecul gestionării acestui buget din punct de vedere politic a însemnat că este mult mai dificil să adoptăm acest proiect de buget rectificativ numărul 6 într-un mod simplu, deci aștept cu nerăbdare comentariile dumneavoastră vis-a-vis -vis de intențiile dumneavoastră de a evita o asemenea situație pe viitor. Merci, Monsieur Depré. Mulțumesc, domnul Depre. Da. Domnule președinte, ca să fie clare lucrurile în ceea ce privește polemica care s-a născut uh, în ceea ce privește acest proiect de buget rectificativ numărul 6. Mi se pare că sunt trei lucruri importante care trebuie în mod uh, clar să fie uh, clarificate, să nu existe ambiguități. În primul rând, în ceea ce privește procedura care a permis să ajungem la cifrele menționate în document nu e vorba de o propunere a Comisiei ca ci e vorba de o muncă care a fost făcută de către Eurostat uh, în acord cu experții din statele membre care uh, trebuie să uh, stabilească ponderea din venitul național brut al fiecărui stat membru. Deci e vorba de acest lucru și nu o propunere a Comisiei? Asta e prima întrebare. Am auzit uh, declarații făcute de un stat membru uh, Întrebarea mea este, întreba, întrebarea mea este următoare. Un stat poate să scape de această plată uh, în cazul în care se ajunge la un rezultat și există o sumă suplimentară de plătit și doi, care sunt consecințele juridice și eventual financiare dacă un stat nu plătește în termenul prevăzut. Și a treia întrebare, și aș dori ca Comisia să-mi răspundă cât se poate de clar. Este evident că prin adoptarea proiectului de buget rectificativ de la 2 la 7, statele vor fi beneficiare toate într-o anumită măsură, pentru că unii vor trebui să plătească mai puțin, iar cei care vor primi vor primi și mai mult. Mulțumesc, domnul Arlot. Thank you very much. Um... Vă mulțumesc foarte mult. În mod evident, este vorba de un punct deosebit de important din punct de vedere politic în Regatul Unit în acest moment. Impactul asupra Regatului Unit este mult mai mare decât uh, cel asupra altor state membre. Uh, chiar și prin proiectul de, de buget uh, rectificativ numărul 6, discutăm de 1,2 miliarde de euro, o sumă care ar trebui să fie găsită de Regatul Unit. Această situație a fost prezentată în mass media uh, ca fiind una șocantă, o situație necunoscută, de, neprevăzută de domnul Cameron. Și aș dori să întreb um, care este momentul din care guvernul britanic ar fi trebuit să cunoască faptul că îi se va prezenta o asemenea factură. Și aș dori, desigur, un răspuns oficial. În plus, mă întreb dacă există vreun motiv anume pentru care contribuțiile, um, cererile adresate Regatului Unit sunt atât de diferite față de cele adresate celorlaltor state membre. Pentru că sumele relevante pentru alte state membre sunt relativ uh, mici Ehm, țările de jos, ehm, pentru ele este vorba de o sumă de 640 de milioane de euro în comparație cu cele 2 miliarde de euro pentru Regatul Unit și mă întreb dacă există un motiv pentru această diferență. David Cameron a afirmat că nu va plăti până pe 1 decembrie. În mod evident, acest lucru va avea ehm, consecințe și mă întreb dacă am dreptate că este vorba de articolul 11 din regulamentul 115 pe 2000, ceea ce înseamnă că vor fi aplicate dobânzi pentru întârzierea plății și pentru fiecare lună care, care trece, dobânda respectivă va fi uh, sporită și în mod retroactiv și, în plus, în uh, mass media din Regatul Unit se vehiculează ideea negocierii acestei uh, sume Mai multe ziare s-au referit la această posibilitate. The Telegraph a amintit posibilitatea că Regatul Unit va trebui să plătească penali, uh, sancțiuni dacă nu va plăti această sumă. Și aș dori să vă întreb dacă există această posibilitate de renegociere a sumei datorate. Mulțumesc. Madame Calvinio. Doamna Calvinio. Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste întrebări. Permiteți-mi să vă explic în primul rând care sunt regulile uh, care trebuie aplicate și de ce există aceste reguli. Uh, regulamentul 1150 pe care l-ați amintit este într-adevăr regulamentul de bază care guvernează colectarea propriilor uh, venituri. Acest regulament 1150 este foarte detaliat, foarte specific, Întotdeauna există dispoziții de, de tipul uh, Shell, dispoziții obligatorii, tocmai pentru ca nu Comisia Europeană și statele membre să fie cele care pot decide dacă plătesc sau nu, din uh, motive întemeiate, cel puțin două la număr. În primul rând, astfel ne asigurăm că bugetul european este unul echilibrat, că există certitudinea uh, că statele membre vor plăti, lucru care s-a întâmplat în trecut. Întotdeauna statele membre și-au plătit contribuția. Al doilea motiv se referă la necesitatea asigurării statelor membre că vor beneficia de un tratament egal, că nu, uh, nu va exista o diferență de tratament între statele membre. Tocmai de aceea regulile sunt atât de clare și de detaliate și previziunile se bazează pe revizuirea statistic, din punct de vedere statistic al uh, cifrelor. În mod normal, până la jumătatea lunii octombrie, dispunem de datele necesare pentru a contribui Uh, pentru a calcula contribuției pe baza venitului național brut, a, a veniturilor proprii și așa mai departe. Uh, în fiecare an are loc o revizuire. În acest an este o revizuire excepțională pentru că statele membre au profitat de schimbarea regulilor statistice care nu, nu era un lucru obligatoriu, dar au profitat de această posibilitate pentru a-și revizui venitul național brut. Unele state membre l-au revizuit în mod uh, uh, uh major în anumite cazuri a fost vorba de schimbări metodologice, în alte cazuri au fost incluse unele activități care nu, de care nu țineam cont în trecut. Uh, în presă s-a vehiculat includerea prostituției, de exemplu, dar în, în cazul Regatului Unit, de exemplu, se ține cont de activitățile de uh, caritate care fac parte o, care sunt o parte importantă din venitul național brut și oricum acest uh, proces se desfășoară um, în cadrul și în, prin, în, prin colaborarea uh, Institutelor Naționale de Statistică. Deci este vorba de un proces independent și Comisia nu a avut niciun cuvânt de spus în acest proces și nu avem nici în acest moment, tocmai din motivele pe care le-am uh, enumerat înainte. Uh, a trebuit să respectăm un calendar foarte strâns pentru că aceste calcule sunt disponibile um, cât mai târziu uh, pe parcursul unui an, tocmai pentru a avea la dispoziție cât mai multe date. Deci, uh, pe, pe 2 uh, octombrie am făcut această revizuire și pe data de 17 octombrie am transmis datele relevante tuturor statelor membre. Are vreo posibilitate un stat membru să nu plătească? Ei bine, nu. Regulamentul spune foarte clar că un stat membru va plăti până la data de 1 decembrie. Nu se poate discuta, nu se poate negocia data, nu se poate negocia suma, trebuie să fie cea care a fost calculată și dacă plata nu este efectuată până la 1 decembrie, um, sancțiunile, dobânzile pentru întârziere trebuie aplicate, așa cum se prevede, prevede în regulamentul 1150. Într-adevăr, Regatul Unit a fost mai puternic afectat în uh, termeni uh, nominali, în termeni reali, dar nu în termeni uh, proporțional, pentru că există unele state care, din punct de vedere proporțional, trebuie să, să contribuie mai mult. Deci, din punctul de vedere, din punct de vedere procentual, Uh, state ca Malta, de exemplu, trebuie să aibă o contribuție mai mare. Deci, în fine, aș dori să spun că, așa cum a clarificat Curtea de Europeană de Justiție, Comisia nu poate negocia aceste sume din motive întemeiate. Nu este posibil să acceptăm negocieri purtate de Comisia Europeană cu statele membre pentru a decide dacă un stat membru trebuie sau nu să plătească. Acestea sunt dispozițiile regulamentului și cum putem evita repetarea acestei situații este o întrebare foarte bună. Probabil uh, în momentul în care a fost uh, redactat acest uh, regulament, nu s-a prevăzut apariția unei asemenea situații excepționale, poate odată la 15 ani, de ajustare atât de majoră. Va trebui să ne gândim cum putem evita o asemenea situație pe viitor Însă, pentru săptămânile viitoare, este foarte clar, în, în, în regulament nu este prevăzută o asemenea marjă de manevră pentru a ține cont de o criză politică și de a rezolva această criză politică prin uh, mijloace tehnice, dacă pot să spun, să mă exprim astfel. Vă mulțumesc, domnul Pare eh, alcune domande. Aș vrea să pun câteva întrebări eh, și să cer câteva lămuriri eh, din partea Comisiei și vă rog să mă iertați încă de pe acum dacă, cine știe, s-ar putea ca întrebările să vi se pară prostești. O avea legătură cu faptul că sunt nou venit și nu prea pricep cum funcționează acest mecanism care a dus la proiectul de buget rectificativ cu numărul 6. Deci, ce spunem noi aici, și vă rog să mă corectați dacă așa este, Dumneavoastră ziceți aici că statele membre au făcut o reevaluare a venitului național brut și a PIB-ului în funcție de noile prevederi prevăzute în scrisoarea în proiectul buget rectificativ numărul 10. Bun, după capul meu e de drept o nebunie pentru că practic cerem bani în plus sau dăm bani înapoi unor state membre în funcție de o nouă estimare a PIB-ului prin care se introduce, așa cum s-a întâmplat de pildă în cazul Italiei, în calcularea PIB-ului și economia neagră economia ilegală sau cum spuneați dumneavoastră se face un calcul al afacerilor din domeniul traficului de drogului sau prostituției, ori e vorba de un întreg sector al economiei ilegale, subterane. Ori acest lucru contravine unui principiu în sine de calculare a PIB-ului, uh, pentru că PIB-ul se folosește ca bază de calcul a bunăstării unei țări, pentru că în PIB sunt reținute toate acele activități care duc la încasări fiscale. Cu alte cuvinte, se spune acest stat produce atâta bogăție. Economia legală în sine nu generează încasări fiscale directe. De aici aceste inadvertențe care rezultă după capul meu și vă rog să fiți drăguți să-mi explicați și mie. Deci noi cerem bani în plus uh, pentru că am făcut niște calcule și niște șmecherii contabile care sunt, de fapt, niște amăgiri, după părerea mea. Sau, pur și simplu, această recalculare are legătură și cu faptul că aceste contribuții calculate în funcție de eventul național brut sunt calculate cu titlul estimativ la începutul anului, iar la sfârșitul anului este un excedent sau un deficit. Nici nu știu. De pildă, în cazul Italiei, la începutul anului, Italia prognozează un venit național brut de nu știu câte sute în funcție de contribuții și după aceea te trezești că uh, venitul național brut a fost nu 100 cât se prevăse, ci 104. Aș vrea să mi se lămurească acest aspect pentru ca să pot și eu să pricep. Mai departe, perioada aleasă din 2000, până în 2, din 2000 de până în 2013, adică de când a intrat în vigoare metoda de calculare cu noile uh, standarde, aceasta este probabil perioada, nu? Dar vă v-aș întreba, nu puteați prevedea totuși niște perioade mai scurte sau să începeți mai devreme, tocmai pentru a evita în anumite situații, cum s-a întâmplat în Regatul Unit, aceste cifre așa exorbitante? Și o ultimă întrebare se referă la afirmația pe care ați făcut-o dumneavoastră, și anume că statele membre au opt au profitat, să spunem, de aceste noi standarde și pentru a face uh, calcule noi. Bun, înțeleg că nu erau obligate și că a fost atitudinea statelor membre și probabil că pentru a economisi pe aici, pe acolo, ceva puncte, nu știu, la raportul datorie PIB, de pildă, și pentru a face modificări structurale și bugetare care se impuneau, să zicem, cumva și-au uh, tras uh, un glonț în picior și-au tăiat craca de sub picioare până la urmă, uh, în sensul că s-au trezit ele însele că trebuie să mai dea bani la bugetul UE. Vă rog să mă lămuriți, pentru că, din punctul meu de vedere, în proiectul de buget rectificativ cu numărul 6, problema Catare nu este foarte limpede. O să vă întreb, cine e de vină? Uh, e o problemă, un neajuns al instituțiilor europene sau este un neajuns al statelor membre care au încercat așa să profite de o șmecherie contabilă pentru a interveni asupra unor indicatori ca să uh, s-au zgârcit într-o parte și s-au trezit că trebuie să plătească mai mult? Mulțumesc! Merci, Monsieur Donano. Oui, c'est une discussion discuția aceasta este interesantă și am uh, descoperit în jurnale uh, problema britanică, cele 2,7 miliarde care se cer în legătură cu ceea ce a spus Eurostatul. Dacă există reguli foarte precise și, precise și se pare că așa stau lucrurile, ele sunt uh, instituite de un organism independent. Mi se pare independent să uh, ne întoarcem uh, în timp. Trebuie ca regulile comune să fie respectate. Acestea fiind spuse, există o serie de uh, aspecte care se uh, pun în discuție. Ajungem la limitele sistemului, așa cum a fost evocat de mai multe ori uh, în această comisie, însă cred că dezbaterea este departe de a fi încheiată. Uh, chestiunea economiei subterane care a suscitat uh, multe întrebări. Vreau să știu uh, unde în uh, economia subterană ne aflăm în momentul de față pentru că ea trebuie să fie integrată în venitul național brut. Economia subterană este adesea o economie ilegală probabil că totuși trebuie să existe și acolo niște reguli comune între statele europene pentru a pentru a stabili venitul național brut. Generally agree with what the rapporteur ca uh, grup suntem în general de acord cu ceea ce a propus uh, domnul Dăpre, însă Aș vrea să pun o întrebare în legătură cu proiectul de venit rectificativ, de buget rectificativ numărul 6. Consiliul ne-a făcut să așteptăm luni uh, întregi și uh, plătitorii neți au venit cu argumente incredibile pentru a grăbi adoptarea asta. Așa cum suntem în situația în Parlament în care avem o poziție chiar și în fața Consiliului, care, după părerea mea, nu este decât în beneficiul Consiliului și nu și pe ceilalți participanți la proces. Iată de ce cred că proiectul, de aceea se propune uh, proiectul de buget rectificativ numărul 6 în forma sa actuală. Mulțumesc. Domnul Albrecht. Sunt raportor din umbră pentru toate proiectele rectificative, de buget rectificativ și vreau să spun că susținem raportorul. Cred că este sunt concluzii foarte importante cele din dezbaterea noastră. Trebuie să uh, rămânem pe poziție dacă vrem să avem pachetul întreg înainte de consiliere. Sigur, există îndoieli în ceea ce privește metodologia care a fost convenită de către statele membre. Din câte înțeleg, statele membre au convenit asupra metodologiei. Acum, rezultatele sunt diferite pentru statele membre, însă cred că acest lucru nu este negociabil nu trebuie să tratăm proiectul de buget rectificativ numărul 6 ca un element care să distrugă restul pachetului. Trebuie să uh, rămânem la principiile adoptate, să menținem pachetul integral și, în al doilea rând, trebuie să începem consilierea uh, pentru uh, proiectele de buget rectificativ și apoi pentru bugetul pentru 2015. Este important, concluzia mea din tot ce am auzit este că schimbul de opinii în ceea ce privește proiectul de buget rectificativ numărul 6, de fapt, nu schimbă poziția noastră. Vă mulțumesc. Domnul Depre. În concluzie, domnule președinte, toată lumea și-a spus punctul de vedere. Cred că toți care au dorit să intervină au putut să o facă. Cred că doamna doamna Calvino ar putea să răspundă la ultimile uh, trei întrebări care i-au fost adresate. Apoi, pentru concluzii, domnul uh, Depre. Doamna Calvinio, da, vă mulțumesc din nou foarte mult pentru că îmi dați posibilitatea să clarific o serie de întrebări sau să răspund la ele. În primul rând, am uitat uh, să menționez că Italia este cealaltă țară afectată de contribuția pozitivă. Dați-mi voie să fiu clară nu uh, am uh, folosit uh, noile reguli SEC din secțiune. Totul se ratifică statele membre și acest lucru se va întâmpla până la sfârșitul lui 2016. Folosim încă SEC 95. În calitate de state membre, acestea au trecut la SEC 2010, au Uh, vrut să negocieze diferitele uh, secțiuni de la VNB pentru, uh, în beneficiul propriilor resurse. Nu pot să speculez ce au făcut birourile naționale de statistică, însă pot să spun că această calculație s-a bazat pe datele lor de, uh, Oficiile Naționale de Statistică. Acestea au negociat cu Eurostat pentru rezerve, dar au convenit în unanimitate să folosească aceste date pentru propriile lor resurse. Am putea să folosim o perioadă mai scurtă. Perioada normală este de patru ani, în situația în care nu există rezerve. Din nou, utilizarea acestor date este rodul uh, acestor proceduri între oficiile naționale de statistică și aici aș face o paranteză, un comentariu. Este foarte important să menținem integritatea procesului statistic, pentru că știm, am văzut care sunt rezultatele încercării de a politiza funcționarea uh, oficiilor de statistică. Uh, suntem hotărâți să menținem independența acestora în, în această privință iar procesul se bazează pe reguli comune. Regulile sunt comune și ceea ce am făcut, un uh, constant proces de revizuire a datelor, cum putem interpreta regulile pentru împrejurările diferite în statele membre. Este important să ținem uh, cont de faptul că aceste proiecte uh, că proiectul de buget rectificativ numărul 6 nu înseamnă mai mulți bani pentru bugetul Uniunii Europene. Nu e vorba de bani mai mulți pentru Bruxelles, ci este o reechilibrare a contribuțiilor statelor membre. Unele state membre au semnalat că unele vor plăti mai mult, iar altele vor uh, primi. Deci e vorba de o reechilibrare la nivelul uh, statelor membre. Însă Depre a uh, vorbit de acest uh, buget rectificativ numărul 6 care să aibă un rezultat pozitiv din punct de vedere al contribuției statelor membre, 87,5 milioane. Întregul pachet al bugetelor rectificative duce la un excedent de 87,5 milioane care vor fi plătite statelor membre. Cred că în felul acesta am răspuns și la toate întrebările care au fost puse în legătură cu proiectul rectificativ, de buget rectificativ numărul 6. Mulțumesc. Cred că domnul Depre poate să tragă acum concluziile. Și o să vedem în legătură cu acest pachet de rectificări bugetare uh, în momentul votului. Domnul Depre. domnule președinte. Cred și lansez uh, un apel tuturor colegilor din grup că nu e bine să schimbi strategia atunci când ești în fața unui partener, când vrei să stai de vorbă cu el, pentru că nu riscăm decât să fim mai slabi și uh, să arătăm că acest uh, front cu care eram gata pentru participarea la negocieri a slăbit și nu mai suntem aceeași uh, armată solidă care se pregătea să meargă la negocieri. Deci trebuie să menținem coerența pe care am menținut-o la nivelul acestui dosar trebuie să acceptăm în mod global ansamblul bugetelor rectificative de la 2 la 7 și indiferent de conținutul uh, proiectului de buget numărul 6, sunt două aspecte pe care trebuie să le menținem în vedere. Nu e o eroare a Parlamentului sau a Comisiei în sumele care sunt implicate, ci statele membre, în negociere cu Eurostatul, au uh, definit uh, valoarea produs, uh, venitul lor național brut, VNB. Pe ce bază au făcut-o, nu știm. Este, poate, pentru a arăta că, urmându-și propria cale, aveau o creștere economică mai mare decât a celorlalți. Dacă e vorba de o creștere mai mare economică, acesta are consecințe în raport cu angajamentele formale asumate anterior. O să spun uh, colegului meu din partea verzilor să nu amânăm uh, votul, să nu-l întârziem și să nu votăm împotriva proiectului de uh, buget rectificativ numărul 6. Uh, cui vom da uh, unui uh, vom da un mesaj pozitiv lui uh, Cameron. El spune că el nu va plăti sau spune că va dori să uh, renegocieze pentru unii nu schimbăm aproape nimic, în loc să fim de partea majorității statelor care sunt beneficiarii noului mecanism și care se vor întreba de ce ne jucăm, o să dăm impresia că am primit mesajul și că șovăim. Cred că pe fond ar fi o greșeală foarte mare, iar din punct de vedere al tehnicii negocierii în raport cu Consiliul, iarăși o greșeală. Deci cu toată convingerea pe care o am, uh, Vreau să spun că totalitatea grupurilor trebuie să confirme prin vot orientările pe care ni le-am asumat anterior. Președintele, uh, vom putea să verificăm în câteva clipe acest lucru când uh, vom avea votul indicativ în ceea ce privește proiectul de buget rectificativ. Însă, dar în ceea ce privește proiectul de buget rectificativ uh, uh, numărul 6, asta nu are uh, un impact asupra soldului bugetar care ne preocupă. Aceasta este pentru statele membre să hotărască. Negocierile ar putea să evolueze într-un anumit fel în timp. Cei care vor să primească fonduri trebuie să aștepte pentru a primi aceste fonduri. Deci nu le vor primi în perioada imediată următoare. Am înțeles mesajul dumneavoastră, nu trebuie să lăsăm în afara discuției niciun proiect uh, de proiect uh, rectificativ. Acum, regulile financiare aplicate bugetului general al Uniunii este o temă la care doamna Gresle este uh, raportor, însă poate că Comisia ne poate da câteva clarificări în legătură cu uh, uh, obiectul acestui uh, proiect domnul Eric Paradis, dacă dorește să intervină. Mulțumesc, domnule președinte. Mi-ați dat uh, ocazia să uh, spun că lupta, combaterea fraudei este unul dintre obiectivele principale ale colegiului uh, care uh, și-a preluat mandatul. În scrisorile de misiune pe care președintele Juncker le-a trimis vicepreședintelor, pre, vicepreședinților, uh, sunt obiective uh, promovate de toată lumea. Trebuie să notăm că pentru prima oară portofoliul bugetului, descărcării și OLAF sunt reunite uh, Uh, în responsabilitățile vicepreședintei doamnei Georgieva este o situație fără precedent uh, care ne permite să ajungem la sinergii în acest domeniu bugetar. O detectare uh, neîntârziată și excluderea operatorilor economici neviabili sunt uh, la originea acestei uh, propuneri și considerăm că este un element care uh, aduce un adaos puterilor, competențelor de investigație ale OLAF-ului. Acest sistem pe care îl propunem poate să aibă un impact asupra agenților economici și operatorilor economici, poate să aibă un impact asupra acestor agenți economici, de aceea am încercat să găsim un echilibru între protecția intereselor financiare ale Uniunii și, în egală măsură, respectarea drepturilor fundamentale ale operatorilor economici. Iată de ce am introdus în această propunere o serie de garanții procedurale, astfel încât operatorii economici să fie uh, auziți, să-și facă auzită vocea, am inclus principiul proporționalității și am propus uh, instituirea acestui uh, grup centralizator care va examina toate situațiile într-o manieră centralizată. Trebuie să încercăm să regăsim același echilibru uh, pentru tratarea și publicarea datelor personale care se referă la uh, agenții economici și vom face astfel încât să publicăm toate informațiile privind uh, operatorii economici. Uh, Autoritatea pentru Protecția uh, Datelor din Europa, într-un uh, comentariu formal, a cerut să nu publicăm aceste informații în ceea ce privește persoanele fizice, însă avem uh, tendința să urmăm calea uh, trasată de Transparency International în această privință și să publicăm totalitatea informațiilor referitoare atât la persoanele uh, fizice cât și la cele juridice. De aceea am cerut și vom primi la sfârșitul lunii noiembrie o analiză formală din partea Autorității Europene pentru Protecția Datelor. De asemenea, am procedat astfel încât procedura să nu afecteze niciun fel obligația OLAF de a respecta drepturile fundamentale în procedurile sale de investigare și, desigur, există protecția uh, denunțătorilor, ceea ce sunt numiți whistleblowers. Această propunere va permite să includem uh, cooperarea dintre OLAF și uh, Comisie uh, în această propunere atunci când trebuie să fie adoptate măsuri pentru protejarea intereselor financiare uh, ale Uniunii. Regulamentul privind OLAF-ul uh, este avut în vedere, în special în ceea ce privește Uh, obligația OLAF de a informa fără întârziere instituția în care se fac are uh, și mm, atunci când este uh, când este că trebuie luate astfel de măsuri de conservare și în legătură cu măsurile adoptate. Aș adăuga, pentru a ajunge la finalul acestei prezentări, aș adăuga să, că Propunerea Comisiei a fost bine primită, așa cum am spus-o, de către Transparency International, care ne adresa câteva întrebări suplimentare în ceea ce privește structura acestui panel, acestui uh, grup despre care am vorbit. Sunt elemente care figurează în partea legislativă, regulamentul financiar și uh, normele de aplicare și o parte va fi uh, internă care va fi adoptată printr-o hotărâre a Comisiei, o decizie a Comisiei. Există de asemenea și o, o critică Uh, care ar trebui bine explicată în legătură cu eliminarea dintre motivele de excludere a conflictului de interese. Uh, în realitate, conflictul de interese nu este exclus din lista motivelor de excludere. Există dispoziții atât în regulamentul financiar cât și în statut care permite evitarea acestor conflicte de interese în cazul funcționarilor instituțiilor, în cazul în care un funcționar al unei instituții și asta va fi un caz excepțional, cred. Deci un funcționar care este în același timp membru al unui uh, organ de administrare, de gestionare, de supraveghere a operatorului economic care participă la această um, procedură uh, de achiziții publice și care comite o fraudă sau o neregulă, regulamentul financiar și statutul permit uh, adoptarea sancțiunilor necesare în cazul acestui funcționar și excluderea operatorului economic în bordul căruia participa. De asemenea, am adăugat uh, uh, la definiția fraudei profesionale grave și tentativa de a influența procesul decizional al uh, autorității de adjudecare a contractelor sau deținerea de informații confidențiale în procesul de achiziții publice. Deci, cred că chestiunea conflictului de interese este avută în vedere în mod evident. Am lucrat foarte mult uh, cu statele membre. Comitetul bugetar a examinat uh, uh, pentru prima oară întreg textul, a făcut o prima analiză. Proiectul de raport al doamnei Gresle va fi examinat în Coreper și după raportul definitiv vor avea loc, vor începe trilogurile cu Parlamentul. În ceea ce privește reacțiile, și cu asta o să închei, cred că principala reacție a statelor membre a fost o preocupare uh, legată de povara administrativă suplimentară care ar decurge din obligațiile de a raporta uh, Comisiei neregulile care afectează interesele financiare ale Uniunii și cred că putem să convingem statele membre că trebuie să rămânem la uh, această obligație care trebuie să fie un mijloc de creștere a cooperării între instituțiile europene. Comisia Olaful în mod deosebit și statele membre pentru a se ajunge uh, la un progres real în combaterea fraudei. Și cred că uh, propunerea noastră a fost destul de bine uh, primită deja de uh, reprezentanții statelor membre în Comitetul Bugetar și sper că așa vor sta lucrurile și în această situație. Vă mulțumesc. Președintele, vă mulțumesc, domnule Paradi. Uh, lucrurile merg în direcția bună, domnule, doamnă Gresle. Mulțumesc, domnule președinte. De multe ori ne întrebăm în ce stadiu ne aflăm. Și voi continua în germană. Mulțumesc pentru această prezentare. Este vorba de o bază de date și permiteți-mi să vă explic. Este vorba de o bază de date de excludere din care fac parte cei care au fraudat în uh, cadrul alocării fondurilor. în procesul de alocare a fondurilor europene. Deci ideea este ca statele membre să poată consulta această bază de date pentru a nu da aceste contracte întotdeauna uh, celor care au fraudat. Se pune întrebarea de ce nu a funcționat această idee până acum. Eu uh, deja de 8 ani mă ocup de această bază de date și de la prima revizuire a regulamentului financiar din anul 2006 am discutat despre această bază de date și ne-am am avut uh, discuții în contradictoriu cu statele membre și deseori acest punct a fost cel hotărător în discuțiile noastre și uh, poate nu vă vine să credeți, dar în această bază de date până acum nu se, nu se regăsește decât uh, un, singur, uh, un singur punct, tocmai pentru că până acum nu am reușit să facem să funcționeze această bază de date. Cred că este în interesul nostru al tuturor să protejăm mai bine fondurile europene uh, de fraudă și să ne învățăm lecțiile din trecut, cum putem permite ca tot timpul uh, aceste fonduri să fie accesate de cei care au fraudat deja și există foarte multe, există foarte multe cazuri din acest punct de vedere. Deci această bază de date este foarte importantă și domnule uh, Paradin, pare rău, încă nu, am, încă nu m-ați convins că propunerea dumneavoastră va face ca acest sistem să funcționeze mai bine sau nu. Um, aduc aminte colegilor care sunt um, mai de curând alături de noi că există mai multe tipuri de reguli. Unele dintre acestea nu sunt puse în aplicare de autoritățile, de instituțiile europene. Această bază de date este un, este un uh, exemplu în care autoritățile europene nu au recurs la aceste, uh, la aceste reglementări Însă, ținând cont de faptul că nu există nicio sentință și chiar dacă ar exista o sentință relevantă, ea nu ajunge până la instituțiile europene. Deci tocmai de aceea nu a funcționat până acum această bază de date. Deci cred că trebuie să ne îmbunătățim și nu știu, nu sunt sigură dacă sistemul propus este unul care va funcționa. Cu toate acestea, această revizuire a regulamentului funcțional, uh, financiar reprezintă o oportunitate de a îmbunătăți lucrurile. Motivul acestei reforme este că uh, regulamentul trebuie să țină seama de mm, modificarea directivei uh, privind concesiile și sperăm că regulamentul financiar va putea intra în vigoare și în anul, din anul 2016. Comisia face anumite uh, propuneri interesante, mai multă transparență, elicitații, uh, posibilitatea modificării ulterioare a contractelor conferite prin aceste achiziții uh, publice Trebuie să analizăm mai uh, îndeaproape toate aceste prevederi pentru a înțelege care sunt consecințele lor. Această reformă este interesantă și poate pentru că este ultima posibilitate de a reforma sistemul în acest deceniu, pentru că eu nu am senzația că ar exista o dorință prea mare din partea Comisiei Europene de a modifica în mod continuu regulamentul uh, financiar, un lucru cu care sunt, sunt cu totul de acord. Cu toate acestea, va trebui să discutăm și de actele delegate. Grupul de lucru uh, care discută aceste acte delegate s-a reunit deja, am participat la întâlniri tehnice în septembrie și în octombrie. Mm, sper că procesul va fi accelerat în momentul în care va exista un acord politic. Există două proiecte de aviz din partea Comisiei de Control Bugetar și din partea Comisiei AFET Aștept cu nerăbdare aceste avize, însă este foarte clar că nu, nu putem uh, ține cont de toate dorințele colegilor de la AFET, cărora le aduc aminte că regulile trebuie respectate de toată lumea. Și Aștept, aștept cu nerăbdare și, și, și celălalt proiect de aviz. Proiectul meu de raport cred că va fi prezentat până pe 3 decembrie, apoi până pe 8 ianuarie 2015 veți avea uh, timp la dispoziție pentru a prezenta amendamente. Uh, votul va, fi, va, avea loc, uh, va avea loc pe, 5, uh, pe data de 5 februarie 2015 la comisia noastră. Uh, eu uh, salut, uh, salut și aștept cu nerăbdare amendamentele care vor fi, care vor fi propuse, însă sper că nu vor fi deosebit de creative, pentru că am avut uh, exemple negative din acest punct de vedere în trecut. În ceea ce privește această bază de date, Transparency International a, a formulat cinci uh, critici pe care le voi analiza uh, îndeaproape pentru a vedea dacă nu voi putea prelua unele dintre acestea. Eu îmi doresc să avem până la urmă o bază de date care să funcționeze. Deci să nu ne stabilim un cel pe care nu-l putem uh, atinge. Îmi doresc ca această bază de date să fie astfel structurată încât să fie una utilă. Și după cum am spus, din păcate, experiența trecută nu este una fericită. Dincolo de baza de date, eu voi avea amendamente la articolul 185, in, introducerea unei obligații pentru statele membre de raportare a motivelor de excludere comisiei, apoi la parteneriatele public-private, cred că trebuie să mai bunătățim situația. Am discutat cu comisia, există o declarație comună pe care dorim să o includem în regulamentul financiar, pentru că trebuie să se schimbe situația pe viitor. Apoi doresc să precizez mai bine definirea organizațiilor naționale, pentru că este un uh, punct uh, important. Uh, avem nevoie de o definiție foarte clară, pentru că unele organizații pot afirma că sunt organizații internaționale, chiar dacă nu sunt au existat asemenea cazuri în uh, trecut, mă ocup de această temă deja de 10 ani, deci pentru mine este important să definim mult mai bine ce înseamnă organizația internațională. Apoi uh, vedem că, în mod repetat, uh, Serviciul de audit intern al Comisiei nu ne transmite decât într-un mod foarte filtrat rezultatele activității sale. Um, și din acest punct de vedere dorim să obținem mai multe informații pentru că acestea sunt utile în contextul uh, procedurii de uh, descărcare bugetară. Apoi, în ceea ce privește rapoartele uh, speciale a Curții de Conturi, Există o mare întârziere până când acestea sunt publicate. Drept urmare, se întârzie și din partea noastră discutarea tendințelor negative și, cel puțin, ar trebui să accelerăm acest uh, procedeu contradictoriu când vine vorba de uh, rapoartele speciale. Poate ar trebui să discutăm dacă nu este o idee bună să renunțăm la această procedură cu totul. În ceea ce privește raportul anual, cel puțin această procedură ar trebui să fie accelerată tocmai pentru a, a o putea efectua mai repede și pentru a putea răspunde mai mai rapid unor probleme din, din uh, executarea bugetară. Desigur, încercăm să mm, includem și Consiliul în procedura descărcării de gestiune. Este o încercare a noastră mai veche la care nu vom renunța acum în plus, există un, un uh, punct tot mai pro, uh, problematic. Vedem că există în unele state membre în care uh, există întreprinzători care, de succes care au, și o, care au și o carieră politică și ajung și în situația în care gestionează fonduri europene, ne renunțând la firmele, uh, firmele de care se ocupau înainte. Deci trebuie să discutăm și de acest Uh, conflict de interese. Mi se pare un punct foarte, foarte important pentru că duce la pierderea reputației pentru Uniunea Europeană în multe state membre și este o temă pe care în cele din urmă trebuie să o abordăm. Deci, cred că observați deja că există o serie de puncte pe care trebuie să le discutăm și aș fi recunoscătoare colegilor care vor veni cu idei pentru a schimba Uh, situația. După cum a spus uh, domnul Juncker, noua comisie este uh, comisia ultimei uh, șanse. Poate la fel este și cu uh, Parlamentul European. Tocmai de aceea regulamentul financiar este foarte important. Drept urmare, aș dori să-i încurajez pe colegii interesați de această temă să ia contactul cu mine. Vă mulțumesc, domnule președinte. După cum am spus, vă voi prezenta raportul meu pe data de 3 decembrie. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă Grasle. Grasle. Avem încredere dumneavoastră că veți combate în mod eficient toate formele de fraudă care uh, ar contraveni uh, unei deontologii din care nu, de la care nu trebuie să abatem, dar dăuna uh, concurenței. Deci, pe 20 ianuarie o să avem un Uh, schimb de opinii și uh, vom vota pe 5 februarie. O să ne oprim aici uh, astăzi și o să-l rog pe domnul Saravama să ne prezinte raportul privind fondul de ajustare la uh, globale pentru uh, operațiunea din Finlanda. Mulțumesc, domnule președinte. Este vorba de un raport care provine din Finlanda. Este vorba despre industria maritimă globală. Uh, care a asistat la și a avut partea sa de globalizare în ultimii ani, trebuie spus că Finlanda a acționat uh, rapid uh, cu depunerea uh, solicitării, au început proiectele și programele E vorba de 634 de persoane care au fost uh, disponibilizate uh, la șantierul naval din zona Rauma. STX uh, este un constructor de nave global care și-a redus operațiunile în Rauma. Deci aceste 634 de persoane au fost concediate. Aș vrea să menționez uh, pe scurt câteva aspecte cheie uh, din raportul meu. În Rauma, în zona Turcu, fac uh, ceva care cred că nu este rolul Parlamentului să țină prelegeri acestor state membre, au făcut o serie de aspecte care sunt prezentate în raport pentru a ajuta pe uh, cei care au rămas fără un loc de muncă. Și orașul Roma ne spune că va fi în măsură să redirecționeze fiecare dintre cele 634 de persoane pentru a-și găsi un nou loc de muncă. cu condiția ca uh, proiectele să fie continuate. Este un caz în care iarăși avem de-a face cu un personal uh, mai uh, vârstnic decât media, cu un nivel de educație mai scăzut, ceea ce duce la o creștere a riscurilor. Deci, mobilizarea Fondului European de Uh, ajustare la globalizare este instrumentul potrivit care poate să disponibilizeze cele 1,4 milioane de euro necesar. Nu am... Uh, avem un termen pentru depunerea amendamentelor? Amendamentele Discuția în comisie este prevăzută pentru 20 noiembrie. Termenul pentru depunerea amendamentelor 6 noiembrie, ora 17. Iată, da, mulțumesc, domnule președinte. Bien, merci, monsieur le rapporteur. Je ne vois pas... Mulțumesc, domnule raportor. Nu văd uh, solicitări de intervenție, deci pe 20 noiembrie Comisia se va pronunța prin vot. dau cuvântul doamnei Aneli Jatemachi pentru societatea GAD în Franța. Mulțumesc, domnule președinte. Bretannessa pei de la Luarin. În acest caz este vorba de Franța, de o întreprindere din uh, Bretania, o întreprindere care produce uh, produse de carne și a trebuit să concedieze 760 de angajați. Hakemusta perustellaan muun muassa sillä, että cererea explică faptul că consumul de carne de porc a, a scăzut, a crescut în Franța de la 43 la 49 de kilograme. Deci a scăzut de la 49 la 43 de uh, kilograme pe cap de locuitor. Carnea de porc a devenit mai scumpă. Concedierile sunt uh, uh, generate, cauzate de criza uh, globală, de globalizare, de criza financiară, însă este imposibil, practic, să tragem linia și să spunem că acestea sunt cauzele în mod clar. Oricum, consumul de carne de porc a scăzut Uh, problemele legate de de gat sunt uh, uh, legate și de dumpingul social. Concurența este neloială și aceasta a dus la o, o poziție tot mai șubredă în cadrul pieței unice a Uniunii Europene. De aceea, Franța cere 980 de mii Uh, de euro, aceasta reprezintă 60% din costul global al acestui program pentru persoanele care au fost concediate și, posibil, uh, subvențiile și uh, susținerea va merge la un ghișeu unic, un centru de consultanță, de consiliere pentru persoanele disponibilizate. Această uh, Uh, consiliere va fi făcută de două firme de consultanță specializate. Aceste două firme de consultanță vor beneficia și ele de aceste fonduri. Potrivit uh, Comisiei, uh, cererea îndeplinește criteriile și Comisia sugerează ca această sumă solicitată, de mii să fie plătită Franței. Domnule președinte, înțeleg că, că această chestiune presupune interese politice și semnificație deosebite în Franța. De aceea doresc să susțin punctul de vedere al Comisiei. Merci, Merci. Madame raporteur. Președintele, mulțumesc, doamnă raportor. Amendamentele la raportul dumneavoastră au Uh, termen 12 noiembrie ora 17, iar votul în comisie este prevăzut pentru data de 20 noiembrie. Mulțumesc. Acest raport pune într-adevăr în evidență interesul de convergență fiscal, social, dreptul muncii în uh, interiorul Uniunii Europene. Uh, am uh, în uh, vedere acest lucru. Fondurile de ajustare la globalizare, uh, fondul acesta sper să poată interveni uh, rapid uh, pentru a preveni consecințele concedierilor. Ajungem la vot. În primul rând e vorba de un vot indicativ, pentru că nu avem poziția Consiliului în ceea ce privește proiectele de uh, rectificare a bugetului uh, pentru 2014, bugetul rectificativ 3, 4, 5, 6 și 7, care constituie un tot. Raportorul uh, are cuvântul. Da, din motive tehnice trebuie să Uh, adăugăm uh, uh, și mobilizarea pentru marja pentru situații neprevăzute. Nu, cred că vom reveni pe 20 la această marjă pentru cheltuieli neprevăzute. Deci o să revenim pe 20 noiembrie la marja pentru situații neprevăzute. Deci Cine este pentru adoptarea proiectelor de buget rectificativ 3, 4, 5, 6, 7? O Mulțumesc. Cine este împotrivă? Nu văd. Abțineri? Trei abțineri. O să ne spunem acum uh, punctul de vedere asupra amendamentelor uh, la raportul domnului Stefanec, aplicația, cererea Andersen Irlanda, aliniatul 2, amendamentul 1, aviz favorabil al raportorului. Cine este pentru? Abțineri? Nu sunt. Uh, împotrivă 3. Amendamentul 7.2. Cine este pentru, împotrivă? Abțineri, două abțineri. Adoptat. 7A, amendamentul 3. Votul pe prima parte. Aviz favorabil al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu este cazul. Amendamentul este adoptat. 7B, amendamentul 4, aviz favorabil al raportorului. Cine este pentru? Mulțumesc. Cine este împotrivă? Mulțumesc. Abțineri. Amendamentul este uh, adoptat. 7, amendamentul 5. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Două abțineri. Amendamentul este adoptat. 11A, Amendamentul 6. Cine este pentru? Împotrivă? Trei voturi împotrivă. Abțineri nu sunt. Amendamentul este votat. 12. Amendamentul 7. Pentru. Aviz favorabil al raportorului. Cine este împotrivă? Nu sunt abțineri. 12b, amendamentul 8, aviz favorabil al raportorului. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Nu sunt abțineri, două abțineri. 12C, amendamentul 9, avis favorabil al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă? 3 voturi împotrivă, nu sunt abțineri, a adoptat. Deci era vorba de 13A, amendamentul 10, aviz favorabil al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt abțineri. Adoptat. O să ne pronunțăm acum, prin vot electronic, asupra textului uh, astfel modificat. S-a deschis votul. Votul s-a închis. Textul este aprobat cu 25, 28 de voturi pentru, 25 de voturi pentru, 3 împotrivă. Nu sunt abțineri. Amendamentele prezentate acum la raportul uh, colegului nostru Negrescu în ceea ce vrește Sprider Stores Amendamentul 1 la aliniatul 2. Cine este pentru? Cine este împotrivă? 5 voturi împotrivă. Apoi, 2A, amendamentul 2. Aviz favorabil al raportorului. Cine este pentru? Mulțumesc. Cine este împotrivă? 3 voturi împotrivă. Nu sunt abțineri. Adoptat. Amendamentul 3 la paragraful, la alineatul 4 uh, amendament oral al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă? Mulțumesc. Abțineri? Nu sunt. Uh, alineatul 5, amendamentul 4, aviz favorabil al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. 6A, uh, amendamentul 5, aviz favorabil al raportorului. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Împotrivă? Abțineri? Nu. 6B, amendamentul 6, aviz favorabil al raportorului. Cine este pentru? Mulțumesc, împotrivă, abțineri, două abțineri. 6C, amendamentul 7, aviz favorabil al raportorului. Pentru? Mulțumesc, împotrivă, trei voturi împotrivă, fără abțineri. Amend alineatul 8, amendamentul 8, amendament oral al raportorului. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Trei voturi împotrivă. Adoptat. Alineatul nou, amendamentul nou, Aviz favorabil al raportorului. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Fără abțineri. 9A, amendamentul 10. Cine este pentru? Mulțumesc. Cine este împotrivă? fără abțineri. 9B, amendamentul 11, aviz favorabil al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă. Două voturi împotrivă. 4 este adoptat. Uh, Alinatul 10, amendamentul 12 a devenit caduc. 10A, amendamentul 13, aviz favorabil al raportorului. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Cine este împotrivă? 3 voturi împotrivă. Este adoptat. Și ajungem acum la votul final, vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Textul este aprobat cu 29 de voturi, 26 pentru, 3 împotrivă, fără abțineri. Secțiunea 3 privind raportul domnului Depre. Domnule raportor, domnule președinte, nu există soluție mai bună decât să uh, votăm pentru 34-35 pentru că sunt necesare pentru executarea raport rapoartelor pe care le-am votat. Deci cer colegilor să voteze pentru aceste transferuri, aceste viramente. În consecință, cine este pentru? Mulțumesc. Cine este împotrivă? Trei voturi împotrivă. Abțineri? Nu este cazul. Alte secțiuni? Nu, îmi cer scuze, spune președintele. Modificarea uh, tabelului de efective pentru OLAF și Comisie. La o reuniune precedentă Îmi cer scuze. La o reuniune precedentă am cerut colegilor să mă susțină, așteptând să avem însă justificări suplimentare în ceea ce privește cele două cereri uh, formulate de comisie. Aceste informații au fost satisfăcătoare și cred că putem să votăm în favoarea celor două modificări solicitate. Mulțumesc, supun la vot aceste două modificări. Cine este pentru? Mulțumesc. Cine este împotrivă? Nu este cazul. Nu sunt abțineri. Foarte bine. Ajungem la alte secțiuni. Au fost niște cereri făcute de domnul uh, Fernandez, care o înlocuia pe doamna Holmeier. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vor face, voi face această intervenție în numele raportoarei. Nu avem nimic împotriva celor trei uh, solicitări de uh, transfer, de virament. Se dorește întărirea unei linii pentru tinerii funcționari, o altă linie pentru mobilitate, transport. E vorba de linii bugetare care sunt necesare pentru a acoperi publicarea și pentru a întări planul de mobilitate. Deci, nu avem uh, nicio opoziție la această uh, cerere de transfer pentru uh, Curtea de conturi este vorba de 100.000 de euro, e vorba de a acoperi salariile Serviciului European de Acțiune Externă Principala uh, cauză acestui transfer este adaptarea uh, salarială. Trebuie să facem față uh, la această adaptare salarială în valoare de 4,6 milioane de euro și pentru consolidarea unei serii de linii care sunt importante. De aceea, în numele raportoarei, vă îndemn să votați în favoarea acestor cereri de transfer. Președintele, mulțumesc, domnule Fernandez, pentru că ați înlocuit-o pe doamna Holmaier. Facem un vot global sau votăm pe fiecare secțiune în parte? Global? Bun. Supun la vot. Cine este pentru? Ridicați mâna, vă rog. Împotrivă? Nu există voturi împotrivă. Abțineri? Două abțineri. Am uh, terminat, deci, uh, cu voturile. Nu văd uh, o solicitare de intervenție la diverse, nu? Deci, uh, ședința s-a încheiat și îi invit pe coordonator să rămână pe loc. În trei minute deschidem reuniunea coordonatorilor.